Dragi colegi, bună ziua, vă rog frumos să luați loc, fiecare să-și găsească locul în această sală mai originală, cel puțin pentru o reuniune de comisie. Asta e farmecul clădirilor din Bruxelles și să nu mai spun nimic în plus. Și deoarece Raportorii de la primele puncte de ordine de zi sunt deja în sală, cred că putem să începem. În ce privește adoptarea ordinii de zi, vă propun să inversăm punctele 3 și 6, dacă nu are nimeni nimic împotrivă. Nu? Atunci s-a modificat astfel ordinea de zi la punctul comunicările președintei. Aș vrea să vă spun trei lucruri. Mai întâi, în ce privește raportul domnului Sercas, în ce privește restructurările, coordonatorii au dorit ca în plenul comisiei să se comunice rezultatele uh, lucrărilor experților în ce privește uh, plus valoarea lucrărilor Parlamentului European și ar fi bine să vedem exact care sunt rezultatele muncii acestei unități de experți și având în vedere faptul că am ascultat această comunicare pe 9 octombrie, atunci am amânat votul propriu-zis asupra raportului domnului Cercas pentru o întâlnire de la începutul lunii noiembrie. B. A doua comunicare. Reuniunea noastră este, ca de obicei, transmisă pe internet. Și al treilea punct, de fapt ar, cu asta ar fi trebuit să încep, pentru că este vestea cea mai plăcută, mâine vă propun să salutăm plecarea din comisia noastră, deși regretăm acest lucru, a Boziței, care a fost administratora noastră, dar care ne abandonează pentru a pleca la o altă comisie și cred că toată lumea o să dorească să-i mulțumesc pentru calitatea muncii prestate. Președinta se plânge din cauza că se vorbește în spatele dumneei. Ajungem așadar la punctul 6 de pe ordinea de zi și dau imediat cuvântul domnului Thomas Mann pentru prezentarea amendamentelor de compromis de la A la N, care tocmai au fost distribuite. Pentru a putea vorbi despre serviciile de handling la sol pe timpul escalelor în aeroporturile Uniunii. Un text pe care îl vom vota mâine. Aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Săptămâna trecută ne-am reunit la Strasburg de mai multe ori. Am discutat uh, bilateral, am avut și o reuniune completă și am constatat următoarele. Am discutat dacă putem să obținem un rezultat care să satisfacă pe toată lumea și care să poată fi privit drept compromis. Nu este deloc ușor. Așadar, dacă veți parcurge compromisurile, veți observa că am găsit în cele din urmă un numitor comun. Dacă acest numitor comun va sta în picioare sau nu, totul depinde de reuniunile paralele care au uh, loc între timp. Sunt acele reuniuni pregătitoare, după cum știți. Două grupuri politice nu au participat la elaborarea acestor amendamente. Verzii, de exemplu, au spus că vor să respingă această propunere. Nu știu dacă până la urmă verzii nu vor putea fi de acord cu ceea ce am obținut noi uh, în amendamentele de compromis. Vă atrag atenția că dacă nu obținem un compromis, atunci rezultatul ar arăta în felul următor. Comisia de la Transport ar, uh, și-ar asuma singură răspunderea și foarte multe dintre lucrurile pe care le-am negociat noi, de exemplu drepturile lucrătorilor, um, transferul, uh, pregătirea și așa, pregătirea lucrătorilor și așa mai departe, toate aceste lucruri nu se vor regăsi în raport pentru că vom retrage uh, aliniatul 50 care ne asociază ca și comisie parlamentară. Noi, de fapt, vrem ca lucrătorii să nu sufere din cauza dumpingului salarial, nu vrem să fie influențat uh, Uh, salariul prin acceptarea mai multor furnizori, uh, fără să cunoaștem toate condițiile. De asemenea, am constatat în aeroporturi uh, diferite realități, prin urmare nu putem să găsim o soluție tailor-made, dar ideea este că nu facem compromisuri în ceea ce privește protecția lucrătorilor. O altă problemă pe care am analizat a fost cea a domeniilor în care să fie aplicabile normele stipulate de noi. Am constatat că putem să prelucrăm uh, subiecte pentru acele patru sectoare în care competitivitatea este limitată și nu putem să extindem uh, acest domeniu de aplicare. Dar, într-un compromis, am spus că solicităm statelor membre să verifice dacă, dincolo de aceste patru sectoare, nu mai pot fi identificate cazuri care să fie tratate astfel. Deci lăsăm totul la latitudinea statelor membre. Un alt aspect important a fost garanția locului de muncă în cazul în care o întreprindere este vândută. Noi uh, numim asta o directivă de tranzit, pentru tranziția uh, lucrătorilor. Până acum concedierile erau permise, dar eu cred că de data aceasta am găsit un compromis foarte bun. Compromisul A, care reprezintă de fapt nucleul uh, muncii noastre. Vrem ca și mai departe la A, B să consolidăm garanția locului de muncă. Și apoi, amendamentul C este de asemenea important pentru că lucrătorii trebuie să aibă dreptul să știe exact ce se întâmplă în momentul în care sunt acceptate noi servicii de handling la sol, deci în, modul în, care, în momentul în care apar, mă scuzați, noi operatori pe piața aeroportoară. Uh, la punctul D, la amendamentul D, discutăm despre calificarea personalului și despre modul în care se pot întreprinde controle de către autoritățile competente. Deci, pe viitor, vrem să avem mai multe autorități competente care să verifice exact care este situația lucrătorilor. Menționăm autoritățile competente în legătură cu în strânsă legătură cu partenerii sociali eh, din aeroporturi și cu operatorii aeroportuari. Pentru că nu putem să intrăm acum în toate detaliile, dar fiindcă voiam doar să mă acces pe elementele cheie, vă mai spun că am adresat și următoarea întrebare. Cât să dureze pregătirea profesională? Unii spun că o pregătire, un curs de două zile este mai mult decât suficient. Însă, avem, calități, avem o calitate uh, foarte diferită de la un serviciu la altul de handling la sol. Și uneori, două zile pur și simplu nu sunt suficiente. Deci noi stipulăm cinci zile. Calitatea, testele, uh, pregătirea profesională, toate aceste lucruri trebuie să fie întreprinse la nivel european. Deci, avem nevoie de armonizare. Doar astfel vom reuși să menținem un nivel optim al acestor servicii pentru uh, siguranță, securitate și pentru uh, demnitatea la locul de muncă. Iar statele membre trebuie să fie obligate să verifice exact ce se întâmplă când vine vorba de pregătirea personalului din domeniul handlingului la sol, fiindcă e foarte clar că vrem să avem și aici o Europa socială, o Europa justă și pentru asta, de fapt, am muncit foarte mult. și sper să ajungem la liman și să putem spune la sfârșit cu toții că am obținut un rezultat care să vizeze siguranța lucrătorilor din aeroporturi, să transmitem un semnal pozitiv în acest sens și să nu stipulăm o clauză sub formă de pariu mai degrabă. Eu cred că Europa Socială trebuie să devină realitate prin tot ceea ce facem. Mulțumesc! Merci, uh, Jutta Stein. Mulțumesc, Jutta. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Din capul locului spun că sunt foarte dezamăgită de ceea ce s-a obținut la negocierile pe amendamentele de compromis. Ascultând declarațiile diferitelor grupuri politice premergătoare acestei reuniuni, constat că rezultatul nu are nici în clin, nici în mânecă cu acestea. Thomas Mann a spus că ne confruntăm clar cu o presiune, pentru că dacă nu votăm acest raport, atunci vom uh, ajunge în situația în care lucrătorii din aeroporturi se bucură de și mai puțină siguranță și și mai puțină protecție ca până acum. Așa că e clar că grupul social de uh, democraților e uh, de acord în cele din urmă cu tot ceea ce se întâmplă aici pentru binele lucrătorilor, dar nu pot decât să sper că ceea ce s-a întâmplat mai târziu la plenară și la comisie să nu corespundă cu ceea ce avem acum, uh, negru pe alb. În ceea ce privește perioada de tranziție, nu e corect că putem să protejăm doar un anumit tip de lucrători. Și îmi vine foarte, foarte greu să uh, mă gândesc că în urma adoptării acestei propuneri vom avea uh, lucrători, vom avea lucrători de două clase. Până la urmă, da, sunt de acord că e mai bine să avem acest raport decât deloc, dar să știți că există eurodeputați care sunt foarte orientați pe aspectele economice. Pentru noi e foarte important să existe negocieri tarifare. Și să știți că a fost foarte dificil să negociem acest aspect, în ciuda așteptărilor. Reglementările tarifare, standardele de lucru, um, subcontractările, toate aceste lucruri au fost tratate în amendamente de compromis, dar nu într-o manieră satisfăcătoare. Eu cred că trebuie să avem un standard minim pentru formare profesională și formare pe tot parcursul vieții și că aceste specificități în ceea ce privește realitățile de pe anumite aeroporturi să fie respectate. Eu cred că ar trebui să ne gândim cu toții ce, încea- ce înseamnă, mă scuzați, o Europa socială pentru lucrători. Declarații sau fapte? Cum anume putem să protejăm lucrătorii în fața liberalizării serviciilor de handling la sol? Mulțumesc! Nadia Ierș. Nadia Irș. Mulțumesc! Prin prisma liberalilor, acest subiect este foarte dificil, pentru că noi clar vrem mai multă liberalizare și mai multă concurență. În același timp, ne dăm seama care este problema aici, pentru că este vorba de drepturile lucrătorilor dintr-un sector destul de slab remunerat. Și acești lucrători merită să fie protejați. Cu toate acestea, din mai multe motive, noi nu putem să uh, acceptăm aceste amendamente de compromis prezentate de raportorul Mann. Un aspect strategic mai întâi. Cu siguranță vom obține o majoritate la, aici la ocupare, dar trebuie să trecem și prin plenară. Și eu cred că dacă despicăm firul în patru aici, vom ajunge la plenară și raportul nu va fi votat. Și asta cel puțin mie îmi dă de gândit. Un alt aspect se referă la, acea, la transfer. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să ia singure o decizie dacă fac transferuri sau nu. Dar ideea este că prin această propunere vom obliga și statele membre care au evoluat la acest capitol să revină la uh, situația din trecut. Deci ar fi un regres. Și nu mi se pare că putem să intervenim astfel în suveranitatea statelor membre. De asemenea, eu cred că statele membre au o privire de ansamblu foarte bună asupra pieței muncii și pot să decidă singure de ce e nevoie și de ce nu, dacă e nevoie de un transfer de uh, forță de muncă sau nu. Prin urmare, de aceea nu putem să dăm curs compromisurilor care se referă la acest aspect. Și apoi avem și chestiunea educației, educației și formării. Și noi vrem să stipulăm ca durata minimă a cursurilor să fie 5 zile, pentru că eu cred că de vreme ce se discută despre un grup dezavantajat de lucrători, unde ar fi foarte importantă o formare de calitate pentru siguranța la locul de muncă, ar trebui să facem un pas în față și să spunem că vrem să punem la dispoziția acestor oameni cursuri de formare profesională. Compromisul e oarecum acceptabil, dar eu cred că am fi putut să fim și mai preciși în exprimare. De fapt, de ce tratăm acum acest subiect? Pentru că vrem ca acest domeniu al serviciilor de handling la sol să fie mai bun din punct de vedere calitativ. Mi se pare că până acum lucrătorii nu au beneficiat de o formare așa cum trebuie. Se spunea că două zile sunt uh, suficiente, iar apoi statele membre trebuiau să urmărească pe unde mai e nevoie de îmbunătățiri pe aici, pe acolo. Fie spunem clar că suntem pentru calitate, în termeni cei mai stricți ar cuvântului, fie o lăsăm baltă cu totul. Noi, liberalii, vom sprijini oricum acest compromis, dar să știți că am fi vrut să fim și mai ambițioși. Mulțumesc! E eh, parfois de compromis dificil, hein? Se întâmplă să fie greu de acceptat. Amendamentele de compromis Thomas Handel are cuvântul acum. Mulțumesc, sunt perfect de acord cu ceea ce s-a spus până acum. Constatăm că în plan comunitar atunci când e vorba de aceste servicii, se uh, stipulează că două zile sunt suficiente pentru cursurile de formare profesională. Dar mie mi se pare că, de fapt, cinci zile este minimum acceptabil în acest sector, pentru că e vorba de un sector foarte sensibil din punctul de vedere al securității. Haideți însă să ne întoarcem la început vreau să vă amintesc ce s-a dezbătut la audierile care au fost uh, organizate pe acest subiect. Toată lumea a fost de acord că în acest domeniu există mai multe elemente cheie care ar putea fi îmbunătățite, pentru că în urma ultimului proces de liberalizare întreprins de comisie, foarte mulți lucrători din aeroporturi au ajuns să se confrunte cu dumping salarial. În Germania, 40% din lucrători în acest domeniu pot să trăiască doar uh, dacă beneficiază și de ajutor social din partea statului. Așa că avem toate motivele să încercăm cel puțin să îmbunătățim ceva prin această directivă. Dezbaterea se învârte, mi se pare, în jurul respingerii sau acceptării uh, acestui uh, demers. Ei bine, eu cred că trebuie să ne decidem dacă vrem într-adevăr să îmbunătățim ceva. Și îmbunătățirea poate pleca doar de aici, de la Comisia noastră de ocupare. Eu respect ceea ce a făcut Thomas Mann cu această propunere. Și îi respect munca. Nici eu nu sunt pe deplin mulțumit mai ales în ceea ce privește anumite formulări din amendamentele de compromis. Nici eu nu înțeleg de ce acele sectoare care nu sunt reglementate nu sunt aduse la zi cum ar veni, așa cum se, se întâmplă cu acele sectoare pe deplin reglementate urmăresc amendamentele de compromis, un ochi râde, altul plânge, dar până la urmă eu cred că ar trebui să ne strofocăm în așa fel încât situația socială a lucrătorilor de pe aeroporturi să se îmbunătățească. Comisia, rolul comisiei noastre este unul foarte important aici. Trebuie însă să vedem ce se întâmplă și la transport. Poziția noastră la plenară s-ar putea modifica dacă rezultatul final ar fi unul despre care să spunem că status quo-ul e mai bine decât statutul reformat. Mulțumesc. Merci. Est-ce que Madame Maire de la DG Move... Doamna Maire de la DG Move dorește să ia cuvântul și să ne spună în ce stadiu se află discuțiile la Consiliu? Da, vă mulțumesc, doamna președinte și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnilor și domnilor, în ce privește discuțiile la Consiliu, s-a adoptat o abordare generală cu ocazia Consiliului uh, de Transport din luna martie și, practic, uh, s-a urmărit linia uh, din propunerea Comisiei o deschidere a pieții, dar care să nu fie una totală, mai ales în ce privește acele piețe restrânse și posibilitatea de a avea un al treilea prestatar de servicii și nu doar doi. Consiliul, de asemenea, își dorea includerea unei dispoziții în ce privește transferul, care să permite statelor membre să includă în propria legislație aceste prevederi ce privește transferul de personal atunci când e vorba despre piețe uh, restrânse. Mai există și anumite puncte divergente, dar, cum spuneam, per ansamblu, poziția Consiliului și a Comisiei erau asemănătoare. Noi am încercat să găsim un echilibru Știm care este realitatea în mai multe dintre aeroporturile din Uniunea Europeană. Fiecare cuvânt, fiecare prevedere va avea un adevărat impact asupra uh, realităților economice și sociale din aceste aeroporturi. Și noi, Comisia, ne-am dorit foarte mult să clarificăm dispozițiile în ce privește transferul de personal, astfel încât dreptul comunitar să nu constituie un obstacol în calea a um, acestui transfer de uh, personal și am inclus ceva ce nu exista în directiva din 96, în ce privește durata acordurilor, respectul convențiilor colective. Am pus accentul pe calitate, calitatea serviciilor de handling, pentru ca acestea să funcționeze cât mai bine cu putință și în interesul pasagerilor înțeleg foarte bine cât este de greu să se găsească un compromis, pentru că este vorba despre niște dispoziții complexe. Mesajul pe care îl rețin eu este următorul. În ce privește pregătirea, formarea, vă doriți să mergem mai departe. Noi am inclus anumite aspecte în acest sens, mai ales în ce privește acordarea um, um, autorizațiilor, licențelor, dar dumneavoastră doriți mai mult. Comisia este gata, în cadrul procedurii de codecizie, să discute despre aceste cerințe ale Parlamentului. Privitor la transferurile de personal, Uniunea Europeană nu are uh, motive să spună statelor membre ce au de făcut în această privință. Noi, cum vă spuneam, ne dorim doar ca dreptul comunitar să nu fie un impediment în timpul dezbaterilor de la Consiliu, un singur stat membru a spus că era în favoarea transferurilor obligatorii la nivelul Uniunii Europene. Pe de altă parte, considerăm că dispozițiile de la articolul 40 merg prea departe și constituie un fel de amestec în realitățile economice și sociale din statele membre. Interzicerea uh, disponibilizărilor din raționamente economice este o prevedere mult prea uh, constrângătoare față de ce prevedea uh, directiva inițială sau directiva revizuită. Dacă doriți mai multe în ce privește pregătirea profesională, formarea, aici cred că se poate schimba ceva, dar un transferul obligatorii dictate de către Uniunea Europeană, credem că acest lucru va fi foarte greu de acceptat și de împăcat cu poziția Consiliului. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumim și noi, știam foarte bine că acest dosar este unul controversat, complicat, o să vedem ce se întâmplă în timpul negocierilor uh, imediat după ce Parlamentul își va fi adoptat poziția. Vom vota avizul mâine și apoi Comisia de Transport va vota pe 8 octombrie. Domnule Tomasman, îmi cer scuze. Nu v-am dat din nou cuvântul? Vă rog. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Asta e sarcina amendamentului de compromis, dacă vreți. Jurnaliștii chiar ne spun că suntem groaznici de fiecare dată pentru că ne tot certăm și la final totuși ajungem la un numitor comun. Ei bine, noi am încercat foarte mult să lăsăm multe lucruri la o parte de dragul numitorului comun. E foarte lesne de înțeles că există poziții divergente. Din partea liberalilor, Mesajul a fost că și două zile sunt suficiente. Eu am spus nu, cinci zile. Dacă toți cei de la liberali au fi gândit ca tine sau au fi fost ca tine, atunci ar fi fost foarte, foarte bine. Însă, nu e foarte ușor. Nici măcar în uh, grupul meu politic nu e toată lumea de aceeași părere întotdeauna, dar în ciuda acestor aspecte eu cred că ne-am descurcat totuși bine. există un grup politic care spune că mai bine retrimitem propunerea la comisie și că nu vrem uh, să intervenim acum. Dar oare nu e mai bine să nu renunțăm? Pentru că am putea să uh, fim cu toții în spatele aceste, uh, acestor amendamente de compromis pentru a obține ceva. Există un grup politic care spune că acceptă, dar cu oarecare reținere a ceea ce s-a obținut prin amendamentele de compromis. Ei bine, acceptă acea reținere, mai degrabă cu reținere decât deloc. Pentru că sunt și unii care spun că resping din capul locului ceea ce se întâmplă aici. Și din cauza asta va fi foarte dificil dacă la final va decide pentru lucrători o altă comisie și nu comisia noastră de ocupare. Sigur, negocierile tarifare sunt foarte importante, standardele minime de, uh, la locul de muncă de asemenea. Noi nu vrem o liberalizare uh, așa, cu capul înainte, cum ar vrea-o unii. Și aș aprecia foarte mult dacă ați spune că, în ciuda dificultăților, ceea ce am obținut e totuși fezabil pentru că în cele din urmă trebuie să putem să mergem în fața oamenilor și să le spunem că ceea ce facem noi aici vizează îmbunătățirea statutului uh, acestora. Și până la urmă nu sunt vizați doar lucrătorii, ci și pasagerii care se vor bucura de servicii de înaltă calitate. Poate că mai trebuie să dăm sau să primim câteva telefoane neplăcute, dar până la urmă numai de dragul reușitei. Și dacă vom avea un semnal al unității, să știți că nu ar trebui să fim surprinși dacă la plenară vom avea câteva voturi mai, mai mult în favoarea noastră. Mulțumesc. Euh, Bun, atunci, uh, cu riscul de a fi declarată practică, o să spun că mai rămâne de văzut cum se va desfășura uh, votul mâine. Mai rămâne în suspans. Trecem acum la ordinea 4 a ordinii noastre de zi, unde colegul nostru, domnul Sipel, doamna Sipel, mă scuzați, va prezenta amendamentele amendamentele de compromis privitoare la achizițiile publice. Aveți cuvântul. Ia, vielen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun din capul locului că negocierile au fost foarte grele. Am fost foarte presați de timp. Am lucrat chiar și în weekend la amendamentele de compromis și a trebuit să constatăm că, din păcate, nu doar că avem poziții divergente la anumite capitole, dar și că avem poziții total opuse pe aici, pe acolo. Și tocmai din cauza că a fost atât de greu și din cauza că pozițiile noastre au fost atât de diferite, Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și colaboratorilor pentru fluxul constant de e mail care a asigurat o cooperare și care a avut drept rezultat 24 de amendamente de compromis. Și chiar e vorba de amendamente de compromis. Pentru că unii spun uh, nu am mers prea departe în anumite amendamente, alții spun am, uh, am exagerat, dar până la urmă, cum a spus și Thomas Mann, asta este soarta amendamentelor de compromis. Eu cred că este foarte bine pentru comisia noastră că am reușit să impunem criteriul social în achizițiile publice, ca cel puțin acest criteriu să fie numit explicit din păcate nu este întotdeauna un criteriu obligatoriu, dar cel puțin este menționat, e descris uh, la considerente pentru că și de acolo se poate înțelege ușor ce înseamnă criteriile sociale din achizițiile publice. Dacă ne facem uh, mesajul, dacă facem ca mesajul nostru să fie vizibil în achizițiile publice și dacă într-adevăr vor fi menționate aceste criterii sociale și nu ar criteriile de mediu, atunci cred că putem să ne declarăm satisfăcuți. De asemenea, am fost de acord um, ca nu doar legislația în vigoare din statul membru să fie respectată, ci și uh, contractele tarifare. Și cred că pentru comisia noastră de ocupare este foarte important să numim acest aspect. De asemenea, am numit din nou criteriile care trebuie respectate pentru participarea la uh, achizițiile publice și pentru excluderea din procedură. Pentru că avem aici nerespectarea uh, scadenței impozitelor și așa mai departe. De asemenea, avem uh, și Convenția uh, Organizației Internaționale a Muncii din 94, dar din păcate, nefiind uh, semnată de toate statele membre, nu am putut să o luăm uh, ca și temei juridic. Sigur că facem trimitere la aceasta și orice stat membru în funcție de uh, modul în care participă la această convenție poate să respecte normele sau nu. De asemenea, am menționat și criteriul costului cel mai scăzut. Uh, de fapt, am decis ca acest criteriu să fie eliminat din text după negocieri. Însă, în ceea ce privește reducerea subcontractărilor și uh, responsabilitatea în lanța întreprinderilor, nu am reușit să atingem un rezultat de compromis. Totuși, mulțumită amendamentelor de compromis care există la ora actuală, putem să spunem că textul care e acum astfel amendat este mult mai bun decât textul inițial. În această după-amiază vom finaliza listele de vot și sper ca mâine, la vot, să avem un rezultat care să nu-i satisfacă doar pe unii, ci să putem spune despre acesta că am obținut uh, ceva ce îmbunătățește într-adevăr starea lucrurilor. Și cred că asta e mai bun decât nimic. Mulțumesc. Nadia Hirsch. Nadia Hirsch. Thank you. Uh, on behalf of our... Mulțumesc. În numele raportorilor uh, din umbră din la ALDE, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru efortul depus. Am, primis, uh, amendamente, am primit amendamentele de compromis și noi, în cadrul grupului ALDE, avem următoarele uh, Concluzii. Există 12 compromisuri pe care le putem uh, uh, sprijini. C, E, G, L, O, Q, uh, uh, W, X și P, cred. Și nu putem să adoptăm altele în, din următoarele motive. B, pentru că nu ține cont de amendamentul 11 care a fost înaintat de colega noastră Marian Harkin, apoi um, compromisul C care include o um, trimitere la um, Convenția OIM și uh, unele state membre au ratificat-o E vorba de referire la regiunea unde se desfășoară lucrările sau se prestează serviciile. Aceste trimiteri creează o incertitudine uh, legală um, și vin, uh, contravin scopului directivei. Apoi, um, compromisurile FH MEM și U din aceleași motive pentru că ele contravin unor uh, dispoziții acolo unde se face referire la localizarea serviciilor și a, a um, serviciilor și a bunurilor Apoi, la A se șterge criteriul costului cel mai uh, scăzut și introduce criterii sociale, apoi la N uh, și la Z nu putem să acceptăm uh, aceste um, măsuri în vederea aplicării următoare. La P nu este acceptabil pentru că se spune că autoritățile contractante pot să limiteze participarea serviciilor sociale și de sănătate la anumite ONG-uri în anumite situații și noi am vrea să se mențină um, o anumită egalitate între concurenți, iar la Y la fel ca și la Z, uh, este vorba de uh, trimiterea originală la, comisia, la propunerea comisiei, adică faptul că această directivă a trebuit să se uh, aplice în conformitate cu directiva privind detașarea lucrătorilor și credem că se creează prin această incertitudine juridică. Mulțumesc. Thank you, Madam Chair, and thank you. Mulțumesc, mulțumim și uh, raportorilor, raportorei doamna Țipel, care a făcut o treabă foarte bună și a menționat deja că aceste compromisuri nu ne fac neapărat fericiți pe toți, dar putem să le acceptăm, iar grupul uh, PPE sprijină compromisurile pentru că am luat uh, deja parte la acestea. Ca și doamna Sipel și eu aș vrea să subliniez referitor la compromisul C, care a fost unul problematic, dar e foarte important că aceste principii ale achizițiilor publice sunt exprimate atât de clar. Uh, pe scurt, noi am vrea să obținem cât mai o valoare cât mai uh, bună pentru banii contribuabililor în cazul de față. Și de asemenea sunt uh, mulțumită că există și această formulare referitoare la Convenția OIM în forma în care a fost uh, convenită și sunt convinsă că și uh, Consiliul va accepta această formulare. Apoi, referitor la amendamentul N, se discută despre această clauză privind subcontractarea și considerăm că este foarte important ca principalul contractant să um, menționeze informații referitoare la subcontractori, inclusiv um, reprezentantul juridic, uh, persoana de contact și așa mai departe. Um, articolul referitor la subcontractare este acum foarte clar și acesta este unul uh, dintre motivele pentru care Um, PP-ul nu, nu sprijinea acea formulare de responsabilitate care mergea prea departe în, în reglementările de acum și sunt sigură că acest articol va îmbunătăți situația dacă va fi uh, aprobat și de um, Comisia IMCO. Aș vrea de asemenea să mai menționez și compromisul ZBIS. bis Chiar dacă este vorba de considerente aici, E totuși important să explicăm diferitele criterii, inclusiv uh, uh, criteriile sociale și de mediu, pentru a clarifica faptul că dacă autoritățile contractare fac referire la aceste criterii, acest lucru ar trebui să se facă într-o manieră care să fie explicită pentru toată lumea și uh, de fapt, candidații ar trebui să știe de la bun început ce criterii trebuie să îndeplinească. Știu că Există multe amendamente pe această listă de vot, însă am auzit că un, multe dintre acestea nu uh, cad sub incidența sau nu sunt de competența comisiei noastre. Deci probabil că acelea vor fi fie retrase, fie admisibile și sperăm că mâine vom avea o listă de vot mai scurtă decât cea din acest moment. Încă o dată mulțumesc raportoarea, a fost o sarcină grea, dar uh, a făcut-o bine. Mulțumesc. Mai sunt și alte solicitări de luarea cu, la, a cuvântului? Înainte să dau cuvântul uh, raportoarei. Nu, se pare că toată lumea a luat cuvântul. Dau așadar din nou cuvântul raportoarei noastre. Ja, mm, Da, nu vreau să lungesc discuția fără rost, vreau doar să revin asupra a două chestiuni. Și foarte pe scurt. Colega de la ALDE a menționat că ar putea să apară incertitudine juridică dacă ne limităm la condițiile de lucru de la fața locului. Ei bine, vreau să vă spun că există un alt articol în directivă care îl obligă pe angajator să facă trimitere la documentele care pot fi cu părțile interesate cu privire la condiții tarifare, condiții de muncă și așa mai departe, pentru a ști exact care sunt condițiile de respectat. Din perspectivă germană pot să vă spun că adesea are loc o fragmentare a concurenței din cauza nerespectării uh, normelor tarifare și legilor în vigoare de la fața locului. Pentru că există anumite lucruri care sunt strict controlate social. Iar în domeniul achizițiilor publice, acestea sunt excluse, aceste criterii sunt excluse pentru că sunt pur și simplu nerentabile, adică e prea scump. E clar că uh, Uh, siguranța, certitudinea juridică poate fi privită din uh, două perspective aici. În ceea ce privește serviciile sociale protejate, uh, cred că în ultimii ani acestea au funcționat foarte bine și nu ar trebui să le pierdem din vedere, pentru că e vorba de crearea de posibilități de ocupare pentru oamenii cu handicap sau oameni cu probleme, probleme care cel puțin uh, la o primă privire îi fac uh, să fie neangajabil. Ei bine, eu cred că tot ceea ce se stipulează aici cu privire la aceștia nu ar uh, fragmenta concurența. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la amendamentele de compromis. Sunt foarte curioasă dacă într-adevăr mâine vom avea o listă de vot fiabilă. Alors, bon courage. Bun, mult curaj atunci Uh, celor care vor întocmi această listă. Vom vota așadar mâine, iar Comisia IMCO, Comisia pe fond, va, vo va vota pe 10 octombrie. Trecem acum la punctul 5 pe ordinea noastră de zi, unde vom discuta 5 amendamente de compromis, într-un total de 133 de amendamente. Este vorba de raportul uh, colegii noastre, doamna Mănescu, privind achizițiile publice efectuate de entități care desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Am înțeles că doamna Mănescu nu poate să vină astăzi, așadar vicepreședinta noastră, Nadia Hirsch, va ține locul dumneai ei. Mulțumesc. În numele raportoarei noastre, doamna Manescu, aș vrea să exprim mulțumirile mele pentru raportorii din umbră, pentru cooperarea de care au dat dovadă. În acest moment avem un total de patru compromisuri și conținutul acestora a fost deja confirmat de către PPE și SND. Intenția noastră era să includem în compromisuri toate amendamentele pe care le considerăm corespunzătoare și care aveau o legătură directă cu competența comisiei noastre. Compromisurile se referă așadar la considerentul 4, care este unul general, care subliniază rolul achizițiilor publice, articolul 31 privitor la restricționarea contractelor pentru atelierele protejate și întreprinderile sociale, 55 alineatul 1 referitor la etichetare, 70 alineatul 5 referitor la alegerea participanților și uh, Uh, celor care iau parte la contracte și încă o dată vreau să mulțumesc uh, foarte mult pentru interesul deosebit de mare manifestat pentru acest aviz. Mai sunt, uh, sunt intervenții? Da. Ori. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is a lányék jelentésnevők nevében szólok, éppen szavaz a pénzügyi. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc în numele unui coleg care este raportor din lume și nu poate să fie prezent acum. Vreau să confirm și eu ce a spus și doamna Hirsch, că a existat o colaborare foarte bună între raportoare și raportorii din umbră și uh, PPE-ul susține toate compromisurile. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum Castex. Și noi susținem amendamentele de compromis Cred că am fost ascultat și ultimul schimb de opinii a fost unul uh, fructuos. Ne pare rău totuși că trimiterile la protocolul 26 și în, în mod deosebit la ECJ nu au fost mai bine integrate în uh, aceste compromisuri, ceea ce face ca noi să trebuiască să votăm anumite amendamente care sunt mai explicite, care nu au fost uh, incluse în compromisuri. Mulțumesc. Mai sunt alte solicitări de orare a cuvântului? Nu. Nici doamna Hirsch nu mai dorește să mai spună altceva. Sper că doamna Mănescu va um, lua um, la cunoștință de ce am discutat noi aici. Vom vota mâine, așadar, conform uh, aceluiași uh, raport ca și uh, în cazul raportului domnului Sipăl. A venit și colegul care este viza de punctul 3 de pe ordinea noastră de zi, domnul Becker. Așadar, vom discuta pe marginea acestui raport al dumnealui referitor la inițiativa pentru antreprenoriatul social, construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și a inovării sociale. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru înțelegerea manifestată. Uh, nu am putut să ajung la timp, așa că mulțumesc că tratați subiectul abia acum. Ați menționat titlul acestui raport cu privire la antreprenoriatul social. În titlu se discută despre crearea unui uh, mediu propice acestui tip de antreprenoriat. Și cred că este foarte important că se întâmplă asta. Vreau să și laud Comisia pentru faptul că și-a asumat această inițiativă. A, trim, fac trimitere în special la Uh, cele 283 de amendamente uh, depuse și cele 29 de amendamente de compromis obținute în final. Un rezultat remarcabil, uh, o activitate extraordinară. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, uh, mai ales uh, Gânț și Gigold. Mulțumesc și secretariatului PPE. Am avut o experiență extrem de plăcută, mai ales că e prima dată când sunt raportor. Și acum, antreprenoriatul social, pe bună dreptate, are un potențial enorm. Mai ales în ceea ce privește sectorul economic alb și verde. Potențialul de creare de locuri de muncă pentru tineri este extraordinar. Am uh, dorit să elaborăm niște definiții, am vrut să uh, ne sincronizăm cu Fondul European de Investiții și cu celelalte organisme uh, care au uh, luat naștere în paralel și care ar trebui să fie într-o relație de simbioză unele cu celelalte. Aș dori să ilustrez câteva elemente cheie care depășesc uh, potențialul locurilor de muncă. Până la urmă, e vorba despre această șansă a inovării care e comportată de antreprenoriatul social. Toți cei care au luat parte la elaborarea acestui uh, raport au vrut să definească foarte clar acest concept, fiindcă noi considerăm că aceste noi condiții sunt extrem de favorabile. Și există, sigur, și alte elemente tangențiale, precum ar fi Fondul European de Investiții. Ideea este că se creează un mediu propice inovării și altor uh, dezvoltări favorabile în acest sector. Am vrut să promovăm cum trebuie aceste lucruri. De aceea, când vine vorba despre uh, participarea lucrătorilor, uh, investiții pe termen lung și așa mai departe, am vrut să avem niște uh, reglementări clare și deschise care să ofere un rezultat măsurabil. Să nu avem o întreprindere socială sau denumită soci, ca fiind socială dacă într-adevăr nu are un impact social și anume să ofere servicii și produse sociale. Am uh, analizat și posibilitățile de finanțare și sigur că le-am uh, subliniat cu precădere pentru că avem nevoie de uh, investiții în cercetare în acest sector, precum și de comunicare. Pentru asta sunt impuse uh, crearea unor baze de date, crearea unor uh, platforme de acțiune care să îi implice pe cetățeni. În prezent, există o cerere din ce în ce mai mare care nu se va diminua în viitorul apropiat de produse și servicii sociale. Dacă sincronizăm toate aceste evoluții și dacă creăm noi condiții pentru uh, cetățeni, eu cred că ne va fi foarte ușor să uh, îi entuziasmăm pe tineri față de aceste lucruri de muncă, mai ales că vom crea toate condițiile cadru necesare. Mulțumesc pentru atenție. Si, sper că même de jeunes qui... Euh, Mulțumesc. Da, normal, nu putem să ne aventurăm un astfel de inițiative fără sprijin. Acum King Kunz, după care Nadia Hirsch. King Kunz. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Becker, pentru deschiderea de care a dat dovadă în colaborarea noastră. După cum s-a menționat, a fost un număr foarte mare de, amende, de înaintate și acum avem uh, câteva amendamente de compromis. Sperăm că beneficiază de sprijinul larg al grupurilor politice. De asemenea, avem și o definiție a uh, antreprenoriatului uh, social și a întreprinderilor sociale care corespunde cu uh, schimbările sociale și cu inovarea. Sunt uh, concepte care se sprijină reciproc Acum amendamentele de compromis reflectă de asemenea prioritățile noastre, deci pe de o parte ar fi foarte important să vedem imaginea de ansamblu, peisajul general al provocărilor din acest sector. Una dintre aceste provocări este aceea că nu avem suficienți tineri și ar fi foarte important să dezvoltăm un sector uh, suficient de atrăgător pentru tineri. De asemenea, ar fi foarte important să vedem oarecare stabilitate financiară pentru acest sector și am discutat uh, și despre modul în care am putea să contribuim la acest raport. E foarte important și să ținem cont de grupurile defavorizate din punct de vedere social care pot fi implicate în acest sector. De asemenea, au mai fost amendamente referitoare la dialogul social, care este de asemenea extrem de important aici. Apoi, uh, formarea profesională și protecția celor care lucrează în acest sector. Cred că și sper că după aceste discuții vom avea un rezultat foarte bun uh, mâine. Încă o dată mulțumesc pentru cooperarea foarte bună. Iată că uh, acest, prin acesta se schimbă total ritmul celorlalte discuții. Nadia Hirsch acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportorului Becker pentru buna cooperare. Reuniunile cu raportorii din umbră au fost uh, foarte relaxate, dar și au și reprezentat o provocare pentru interpreți. Asta ilustrează foarte clar că suntem la începuturi și cred că a fost foarte bine că Parlamentul European și-a asumat această inițiativă. Noi la grupul ALDE am uh, tratat foarte clar noțiunile elementare din uh, acest raport. Um, ne-am lansat în niște discuții filozofice chiar, dar eu cred că aceasta este direcția corectă, pentru că cetățenii noștri încurajează din ce în ce mai mult aceste discuții cu privire la antreprenoriatul social. Prin urmare, uh, Inițiativa în sine este foarte bună, raportul de asemenea și mă bucură faptul că noi, cei de la liberal, putem să fim de acord cu toate amendamentele de compromis. Doamna Kinga Gând deja a menționat multe dintre aspectele pe care voiam să le numesc și eu. Uh, cel mai important este să ne îndreptăm într-o direcție care este susținută de foarte mulți oameni din afara Parlamentului European și care e percepută ca fiind interesantă, pentru că e un subiect care pe viitor uh, poate să fie unul foarte important. Mulțumesc! Du- Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Domnule raportor? Äh, mulțumesc! Mulțumesc și pentru propunerile care au fost înaintate astăzi. Ă, pe ultima sută de membri, cei de la ALDE și de la Verzi ne-au transmis câteva idei de care, bineînțeles, că vom ține cont, le vom analiza în detaliu. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru cooperare și rog Comisia de Ocupare să fie de acord cu ceea ce am obținut noi aici, ca să putem să transmitem și în afara Parlamentului European uh, un mesaj potrivit în ceea ce privește accentul pe care îl punem noi pe antreprenoriatul social. Uh, Mulțumesc. Votul va avea loc tot mâine într-un context în care ne aflăm uh, Mm, între două momente. Ne-am adus, doamnei Oconi, contribuția la lucrările Comisiei de Afaceri Monetare și, pe de altă parte, așteptăm inițiativa din partea Comisiei, inițiativa care ne-a fost promisă și care ar trebui să preia multe din aspectele din raportul dumneavoastră. Deci, cum spuneam, în acest context, sperăm că aceste compromisuri la care ați ajuns datorită cooperării cu celelalte grupuri politice vor servi de punct de plecare pentru inițiativa legislativă a Comisiei. Și apoi vom vedea cum vom reacționa la această nouă comunicare de la Comisia Europeană. Acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Și anume, amendamentele de compromis la raportul despre Europa Creativă, programul Europa Creativă. Și dau cuvântul doamnei Kinga Gonț. Vă mulțumesc. Un scurt rezumat. Noi, de fapt, am redactat un proiect de aviz. Acest program este, urmă, este succesorul programelor Media și Media Mundus. Și principala idee din acest proiect de aviz este că industria creativă trebuie să devină mai competitivă, trebuie să poată să angajeze mai multă lume, mai ales în aceste momente de criză. Și noi trebuie să stimulăm competitivitatea trecând de la o cultură a granturilor la una uh, diferită, unde, cum spuneam, stimulăm competitivitatea. Am avut discuții îndelungi, îndelungate, mai bine zis, cu raportorii din umbră și ne-am gândit dacă chiar putem să vorbim despre o industrie a, creativă. Și am ajuns a, ă, cât de cât la un consens. Datorită asistenței acordate pentru formare, de exemplu, putem să stimulăm competitivitatea acestui tip de sector. Deși, bineînțeles, nu este vorba despre niște adevăruri universal valabile. Și cum spuneam, până la urmă am fost de acord cu acest fir roșu al proiectului de aviz. Nevoie de mai multă competitivitate în um, industria creativă și cum anume putem să uh, aducem o mână de ajutor, dar grupurile verzilor și GUE nu au fost de acord cu acest concept. Ca atare, avem două amendamente de compromis, dar pe care aceste două grupuri pe care le-am menționat nu le sprijină. Restul amendamentelor de compromis întrunesc acordul grupurilor politice. De exemplu, când vorbim despre implicarea tinerilor operatori, a tinerilor în general, și să vorbim și despre acei operatori care provin din zone dezavantajate, din zone mai sărace sau state mai sărace și cum putem să le permitem un acces la producție, la distribuție. De asemenea, am ajuns la un acord în ce privește um, cunoștințele, în ce privește comunicarea, care sunt indispensabile pentru acest sector. Și, de asemenea, autonomia pe plan financiar va fi un aspect cheie. Cum spuneam, avem 14 amendamente de compromis, dintre care două nu au putut să fie sprijinite de către cele două grupuri. și credem că acest proiect de aviz va fi util pentru Comisia de Cultură și, bineînțeles, profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor colegilor care și-au adus contribuții la aceste discuții cât se poate de uh, în profunzime pe care le-am avut pe acest subiect. Mulțumesc. Doamna Hirsch, sunteți vedeta zilei. Vielen Dank. Um, vielen Dank auch an die... Mulțumesc Vreau să mulțumesc și raportoarei pentru cooperare. Eu cred că am găsit niște formulări de completare foarte bune, iar uh, din acest motiv liberalii sunt de acord cu toate amendamentele de compromis. Pentru noi uh, a fost foarte important să menționăm competitivitatea și cred că în domeniul uh, societății creative este foarte important să stimulăm oamenii să vină cu noi idei, să concureze unii cu ceilalți, iar acest aspect este cu atât mai important cu cât îi vizează pe tineri, vizează programele de schimb și așa mai departe. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Eu cred că mâine vom avea un vot favorabil. Becker. Domnul Becker. Mulțumesc și eu. Vreau să mulțumesc raportoarei. A fost un mediu de muncă constructiv, dezbaterile au fost intense, intelectuale. Vreau să subliniez și eu că mereu am ținut cont de uh, concurența Europei, în primul rând. Pentru că societatea creatoare trebuie să activeze într-un plan global față de alte culturi și față de alte puteri comerciale. Știm asta din SUA, din India, din China și din alte zone ale lumii. Dar interpretarea nu este doar una comercială, este și una comercială și este foarte important să nu pierdem din vedere acest uh, lucru când discutăm despre concurență. Avem o societate care nu va fi întotdeauna doar profitabilă din punct de vedere creativ. Așa că este foarte important să reușim să definim această răspundere, să nu uităm ce potențial uh, există. De exemplu, ce se întâmplă cu industria creatoare din, uh, uh cu, mă scuzați, cu elementul creator din industria auto germană. Cam acesta este raportul de forță pe care îl definim noi aici în acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva să se exprime? Nu. Așadar, tot mâine este programat votul acestui proiect de aviz și sperăm că pe 9 octombrie Comisia de Cultură va ține cont de avizul nostru. Ajungem la punctul... Nu, îmi cer scuze, King, am mai doreat să luați cuvântul? Nu, nu, vă rog. Nu, vreau doar să spun mulțumesc, nu mai am nimic de adăugat. Președinta reia. Prin urmare, ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, unde eu trebuie să vă prezint cele 8 amendamente de compromis pe care le-am redactat în colaborare cu raportorii din umbră și cu autorii amendamentelor. E vorba despre avizul nostru pe tema cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Înainte de a vă vorbi despre amendamentele de compromis propriu-zise, doresc să vă reamintesc următorul lucru. Acest aviz este o contribuție foarte prețioasă a Comisiei noastre la poziția Parlamentului European în cadrul negocierilor pe acest subiect. Nu spun acest lucru din cauza că eu însă sunt uh, raportoarea. Nu, o spun deoarece Parlamentul European a ales să adopte o strategie care ne va permite să facem diferența între negocierea pe temeiul juridic și negocierea întregului pachet financiar multianual. În ce privește temeiul juridic, avem o echipă de raportori din, în, care se compune din domnul Coza, doamna Harkin, doamna Strailer și doamna Moran Chartier, Și aici se aplică procedura de codecizie. Și știm foarte bine cât de dificil va fi să se ajungă la un rezultat. În paralel, există această contribuție la negocierile dintre Parlament și Consiliu pe tema cadrului financiar ca atare și știți probabil că președintele Consiliului, domnul Herman Van Rompuy, pe 22 și 23 noiembrie a convocat un consiliu extraordinar și a obligat președinția cipriotă să își ajusteze negocierile în funcție de acest calendar în plus și noi, Parlamentul European, acum suntem obligați să spunem lucrurilor pe nume și să trimitem niște mesaje cât se poate de precise înainte de această dată limită de 22-23 noiembrie. Prin urmare, sub răspunderea președintelui Parlamentului European și în cadrul grupului de contact, obțin așa a fost numit, în componența căruia intră președintele Parlamentului, raportorii de la Comisia de Bugete, președintele Comisiei de Bugete și mai mulți raportori din umbră de la Comisia de Bugete și responsabile de la comisiile tehnice. Deci, la acest grup de contact s-a hotărât ca Parlamentul să redacteze un raport interimar care nu va reprezenta poziția noastră finală în ce privește cadrul financiar multianual, ci care va fi, ca să spun așa, între ghilimele, purtătorul nostru de cuvânt. Grupurile politice se vor mobiliza pentru a influența conținutul acestui raport interimar, pe care îl vom vota cu ocazia sesiunii plenare din noiembrie de la Strasburg deci pe 16-17 noiembrie, deci înainte de Consiliu, dar din câte mi-am dat eu seama, votul de mâine va fi contribuția noastră la acest raport interimar. Și ca atare, mesajele pe care vom alege să le transmitem sunt cruciale. În momentul în care am redactat aceste amendamente de compromis, încă nu știam exact care va fi soarta acestui proiect de aviz. Acum știm mai multe, dar e bine să vă dați seama care este contextul. Primul amendament de compromis ne-a permis ca din primele rânduri acestui proiect de aviz să punem în aceeași frază strategia Europa 2020, definiția celor trei obiective din strategia Europa 2020 care țin de competența comisiei noastre. Și anume, pregătirea tinerilor, pregătirea profesională a tinerilor și obiectivele în ce privește ocuparea și reducerea nivelului de sărăcie. Al doilea amendament de compromis pe care l-am găsit datorită colaborării cu domnul Ceaba Ori și am dorit să ținem cont de ce s-a întâmplat în timpul precedentei perioade de programare. Din cauza crizei, am avut nevoie de un nou instrument care să introducă mai multă flexibilitate și să ne permită să facem o reprogramare. Și am reluat aceste lucruri în compromisul B și mulțumesc domnului Ori pentru că a acceptat acest compromis. Compromisul C. Aici se face o rectificare și o adăugire. Rectificarea deoarece insistăm asupra acestei, uh, acestui pachet de 25% care trebuie să fie prezervat în ce privește Fondul Social European. Aceste, acești 25% nu trebuie să fie uh, Uh, calculați numai uh, din Fondul Social European, ci din întreaga politică de coeziune, așa cum a propus și Comisia Europeană. Și miza Fondului Social European este aici evocată și mulțumesc autorilor amendamentelor care ne-au permis să rectificăm acest lucru, pentru că, bineînțeles, scopul acestui uh, Fond Social European este să se ocupe de uh, um, potențialul de creare de locuri de muncă. Cel de-al patrulea compromis. Aici câteva elemente livește fondul de ajustare la globalizare. Știți că acest fond acum este foarte amenințat din cauza atitudinii Consiliului, mai ales uh, de către anumite state membre care în trecut au folosit acest fond în mod exemplar sau care chiar încă beneficiază de pe urma sa și în prezent. Deci, pe de o parte, în acest compromis, recunoaștem importanța acestui fond care permite uh, reinserția socială a celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza modificărilor de pe piață și apoi facem precizări în ce privește tipul de loc de muncă care ar trebui țintit prin uh, ajutorul acordat din acest fond căci ne-am dat seama că uneori tipurile de pregătire profesională propuse de către statele care doreau mobilizarea acestui fond nu erau cele mai adaptate, având în vedere realitatea de pe piața muncii. Și de aceea am ținut să precizăm faptul că aceste tipuri de uh, um, cursuri de recalificare sau de pregătire profesională trebuiau să corespundă strategiei globale de pe care o sprijinim noi aici, și anume de creare de locuri de muncă de calitate. Celălalt compromis abordează viitorul programului de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate. Știți că viitorul acestui program se află, este cât se poate de nesigur din cauza atitudinii Consiliului. Ajutorul alimentar se pare că va fi, până la urmă, unul dintre elementele dintr-un program mult mai larg. Aceasta este reorientarea Comisiei. Noi nu am dorit să o descurajăm, dar am vrut să subliniem faptul că ajutorul alimentar trebuie să facă parte din acest nou program. Al șaselea amendament de compromis mi se pare mie util și ne va permite cumva să ne, să ne garantăm munca de europarlamentar. În cadrul ultimei reuniuni a coordonatorilor, cred că grupul ALDE a cerut să urmărim punerea în aplicare a legislației europene. Tocmai în acest spirit, mi se pare important ca europarlamentarii să urmărească de aproape uh, felul în care sunt folosite fondurile prin, uh, în momentul în care participă la comisiile de resort care urmăresc aceste aspecte. Apoi, următorul amendament în ce privește acordul interinstituțional care va însoți cadrul financiar multianual este o ilustrare a poziției pe care am discutat-o cu doamna Harkin privitor la viitorul fondului de ajustare la globalizare și capacitatea de a-l mobiliza sau nu pentru agricultori. Amendamentul de compromis permite obținerea unei sinteze a diferitelor contribuții pe care le-am primit la acest punct. În sfârșit, ultimul amendament de compromis preia o propunere deosebit de utilă a domnului Ciabaori despre condițiile de utilizare și termenele de utilizare a aceluiași fond și despre reafectarea fondurilor nefolosite, bazându-ne, bineînțeles, pe cifrele comunicat inițial de către Comisia Europeană. Căci, din câte știu eu, noi nu putem să modificăm cifrele pentru că acest lucru nu ar fi admisibil. Îmi cer scuze dacă v-am reținut prea mult atenția, dar mi-am dorit foarte mult să putem să discutăm despre chestiunile de fond și nu doar să spun că colaborarea cu raportorii din umbră a fost una excelentă. Căci astfel toată, astfel toată lumea poate să fie la curent cu conținutul acestor amendamente de compromis și dau cuvântul domnului Ceabaori. Köszönöm Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Prin uh, introducerea detaliată pe care ați făcut-o, ați făcut, ne-ați ușurat nouă raporturilor din urmă mult sarcina și, într-adevăr, în numele PP-ului nu pot decât să salut faptul că majoritatea propunerilor noastre sunt acum uh, parte din uh, amendamentele de compromis. Aș avea doar o oarecare întrebare referitor la amendamentul H. și Nu putem să vorbim despre numere acum, cifre. Uh, dar dacă propunerea Comisiei include niște cifre clare um, pentru fondul de ajustare la globalizare, 429 de milioane de euro, nu înțeleg de ce ar trebui să acceptăm această sumă. E vorba de o rezervă, știm acest lucru. Și, de asemenea, se mai discută și posibilă. uh, extinderea fondului um, de ajustare la globalizare la criterii mai largi? De ce să fie redus așa? Eu um, aș vrea să se păstreze cele 500 de, milio- de, 500 de milioane de euro, pentru că dacă reducem dacă acceptăm uh, propunerea comisiei cu această cifră anume, nu cred că acest lucru n-ar uh, slăbi poziția de negociere referitoare la viitorul fondului de ajustare la globalizare, așa că aș prefera să rămân constant și să rămân la cele 500 de milioane. E o chestiune de principiu, chiar dacă uh, n-am putut să cheltuim mai mult de 500 milioane până acum. Și, apropo, sigur, vom sprijini raportul în ansamblu său. Este tot de mod intervenție? d'autres Mai dorește cineva să intervină? Nu. În acest caz o să-i răspund domnului Ori. Mă întreb dacă nu cumva soluția ar fi să nu includem o cifră anume, ci să punem o paranteză cu puncte-puncte. De ce? pentru că linia acestei comisii va fi aceea de a respinge uh, acele utilizări industriale ale fondurilor de ajutare la globalizare și ceea ce se alocă agricultorilor. Dar, de fapt, noi ce vrem să facem? Noi vrem să recuperăm toți banii, nu doar 500 de, mii, de 500 de milioane, ca să putem să acoperim toate aceste categorii, agricultori și mai departe. Deci noi ar trebui să susținem o, o abordare care să meargă mult mai departe de 500 de milioane. Deci dacă spunem doar că vrem 500 de milioane, cred că acest lucru ar contraveni, practic, poziție pe care o vom avea față de agricultori. Asta mă îngrijorează pe mine. Pentru că 500 de milioane ar fi valabil numai dacă rămânem în cadrul propunerii comisiei, dar noi vrem să corectăm uh, foaia de parcurs a comisiei. N-am putea uh, mai degrabă să încercăm așa și știu de asemenea ce se întâmplă la bugete, la Comisia pentru Bugete. În acest moment, Comisia nu menționează o cifră anume, ci pune acolo X între paranteze, puncte, puncte între paranteze și aș propune ca și noi să facem uh, la fel. Ce credeți? Da, mi se pare logic și mi se pare mai bine. Dacă nu vorbim despre cifre, hai să nu vorbim despre cifre. Deci mi se pare foarte bună sugestia noastră. Și Bun, s-ar crea totuși uh, un precedent dacă n-am vorbit despre cifre, dar totuși ar mai fi uh, totuși niște cifre care ar rămâne în text. Deci ar fi bine să păstrăm uh, puncte, puncte între paranteze, da. Foarte bine, spune doamna președintă. Bun, pe baza acestui această discuții. Vom vota pe marginea avizului nostru. Va fi o ședință de vot, se pare, foarte lungă și Comisia pentru Bugete va vota pe 10 și pe 11 octombrie. Ajungem acum la punctul 9 pe ordinea noastră de zi. Dau cuvântul doamnei Cornelisen pentru trecerea în revista amendamentelor la raportul dumneaei privind coordonarea politicii economice în cadrul semestrului european și anume aplicarea priorităților pe 2012. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Au fost aproape 90 de uh, um, amendamente înaintate la acest aviz și vreau să mulțumesc tuturor celor care le-au depus, le mulțumesc pentru contribuții, majoritatea au fost deosebit de utile și vor îmbunătăți um, în final destul de mult acest aviz. În mod ironic, majoritatea acestor au fost uh, depuse de mine. Eu am fost cea care am depus cele mai multe amendamente pentru că, mm, ca de obicei, și noi am fost, și eu am fost uh, Um, cumva împiedicată de numărul de cuvinte pe care puteam să-l folosesc în proiectul de aviz, vreau să spun mult mai multe lucruri. Am avut tocmai o reuniune privind compromisurile, aceasta a fost una foarte productivă, foarte utilă și cred că am fost cu toții de acord asupra majoritatea, majorității problemelor. PPE, ALDE, SND și Verzi au căzut de acord asupra majorității uh, subiectelor un lucru mai uh, greu de convenit a fost uh, uh, alineatul referitor la salarii. E vorba aici de un raport care nu merge suficient de departe încât să elimine acest aspect, dar totuși atinge câteva uh, diferențe ideologice și câteva principii uh, în care cred diferitele grupuri politice reprezentate aici. Pe de-o parte, e vorba dacă Comisia Europeană ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește salariile. Apoi ar mai fi și subiectul că dacă da, atunci uh, să vedem ce spune Comisia. E un lucru cu care să cădem și noi uh, de acord. Asta prima dată. Și apoi uh, au existat uh, dezacorduri nu doar între grupuri, ci și în cadrul grupurilor politice. Acest aviz care nu va elimina clar acest lucru, însă mm, cu siguranță vor uh, mai fi discuții în viitor și sper să ajungem la un compromis pe care să îl poată accepta toți până la urmă, mai ales că uh, după aceea vom avea și negocieri cu Comisia Econ despre ce vom include și cum în acest text. Apoi, multe uh, amendamente care nu se regăsesc în uh, um, compromisuri vor fi uh, semnalizate cu un plus în uh, lista de vot. E vorba de uh, grupurile ECR și GUE care încearcă să reflecte o realitate care, mm, pe care eu nu împărtășesc. Cam atât aș avea eu de spus. Aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumim, domnul Bach. Oui, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Cornelisen pentru efortul depus și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. De asemenea, vreau să mulțumesc și tuturor celorlalți uh, membri uh, vizați în acest moment. Nu pot decât să repet ceea ce a spus doamna Cornelisen în uh, introducerea ei am uh, avut o reuniune între uh, raportorii din umbră, astăzi la prânz, a fost una foarte uh, fructuoasă și am putut să rezolvăm majoritatea problemelor privitoare la amendamentele de compromis. Mai rămân câteva subiecte mai mici, mai ales în ceea ce privește compromisul E, așa cum spunea și Naie, referitor la salarii și sunt de acord că, da, există niște divergențe ideologice, dar și unele de natură structurală între, și de cultură între diferitele țări membre, dar uh, sunt de asemenea de părere că vom găsi un acord și vom ajunge la un compromis pe marginea acestui subiect. Și, în final, sper că mâine la vot vom reuși să ne punem de acord uh, asupra unui text bun care pune în valoare, în special, lucrătorii și drepturile acestora. Mulțumesc! Mulțumim! Și eu aș vrea să mulțumesc la rândul meu uh, doamnei raportor. Aș vrea de asemenea să reamintesc că este vorba de o continuare a efortului depus la începutul anului pentru că uh, s-au evaluat uh, liniile directoare și cred că mesajul principal pe care trebuie să-l transmitem noi astăzi uh, prin comisia noastră este că um, față de ce se dorea în liniile directoare, există o tendință în uh, interiorul comisiei care s-a agravat și de aici vine și importanța găsirii unui acord în ceea ce privește salariile. Nu e vorba de menționarea fiecărei situații în parte, în text, dar știm că atunci când uh, Comisia a propus prin Troica ca în Grecia, de exemplu, să se lucreze 11 ore pe zi și 6 zile pe săptămână, asta nu prea corespunde cu spiritul uh, în care am lucrat când am adoptat raportul dumneavoastră și de aici vine și importanța compromisului pe care încercăm să-l uh, găsim în ceea ce privește salariile, pentru că Um, unitatea uh, sau costului uh, muncii nu poate să fie elementul central al textului și pe de altă parte mi se pare că uh, una dintre problemele care a apărut și în raportul voastră inițial și anume problema legării orientărilor definite de comisie, de comisie și a condițiilor care trebuie să se aplice în ceea ce privește negocierea uh, colectivă și dialogul social în fiecare dintre statele membre, e bine, în acest sens trebuie să uh, fim foarte atenți. Și ultima remarcă este că faptul, faptul că acest raport este foarte important, mai ales în ceea ce privește așteptările noastre de, de la Comisia Europeană pentru anul viitor, pentru că uh, în fiecare an uh, trebuie să încercăm să contribuim la uh, cuvântul pe care îl are de spus cuvântul Parlamentul în cadrul uh, semestrului european și în momentul de față, în desfășurarea procedării, trebuie să vedem exact ce considerăm noi că este esențial. Am avut analiza anuală a creșterii la începutul anului, dar de asemenea trebuie să tragem și câteva învățăminte pentru anul următor, pentru că Comisia, într-o lună și jumătate, ne va prezenta propriile sale propuneri pentru analiza anuală a creșterii pentru 2013 și aici de aceea consider că este foarte important să avem și noi un mesaj bine țintit referitor la așteptările noastre uh, din partea Comisiei. Doamna Jezlowiecka. Pani Przewodnicząca, ja chciałam prosić Panią sprawozdawcę. Mulțumesc doamna președinte, și vreau să îi mulțumesc doamnei raportor dacă îmi șterge numele de la compromisul C, pentru că eu aș, aș fi vrut să se susțină mai mult soluțiile tehnologice, soluțiile care folosesc noile tehnologii pentru a lupta împotriva șomajului. Eu mi-aș dori să avem o cu totul altă abordare în comisia noastră. Să nu spunem că luptăm tot timpul împotriva șomajului, ci că luptăm pentru crearea de noi locuri de muncă. Aici e vorba despre măsuri pentru a sprijini crearea de noi locuri de muncă. Ori eu am propus un amendament care avea drept scop sprijinirea acestor soluții Uh, novatoare pentru a permite crearea de noi locuri de muncă, mai ales destinate tinerilor și insistă asupra acest lucru, acestui lucru. Căci categoriile cele mai afectate de șomaj sunt tinerii, dar și femeile după ce au împlinit vârsta de 50 de ani. Deci, bineînțeles că nu trebuie să ne concentrăm numai asupra tinerilor, ci și asupra altor categorii. Mulțumesc! Content? Eh, Madame Cornelissen. Doamna Cornelissen. Thanks to... Mulțumesc. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru sprijin. Da, sunt de acord. Sper că vom ajunge la un uh, amendament de compromis bun în ceea ce privește uh, salariile. Eu uh, cred că e un aviz bun și că pot să merg la Econ să îl negociez. De fapt, cum se pune problema? Ce așteptăm pentru anul viitor? Sigur că evaluarea e importantă, dar ce urmează după aceea? Mai mult decât atât, avem cu ce pleda pentru crearea de locuri de muncă, după cum uh, sublinia și doamna Iazoviesca? Deplângem faptul că statele membre nu au venit cu niște foi de parcurs pentru crearea de locuri de muncă, chit că pe 13 ianuarie la summitul statelor membre s-a decis asta. Ei bine, dacă nu își respectă propriile angajamente, dacă nu respectă ideile inițiate de, de ele însele, atunci unde este impulsul necesar pentru crearea de locuri de muncă în Europa? Un uh, aspect extrem de important. La amendamentul G eu am încercat să introduc uh, întreaga frază propusă de doamna Iazoviesca pentru soluțiile inovatoare, deoarece avem nevoie de inovare. Poate că, în particular, vom uh, reuși să găsim un amendament de compromis adițional. Altminteri, nu pot decât să aștept cu nerăbdare votul de mâine. Mulțumesc! Ok, eh bien, dans ces conditions... Foarte bine. În aceste condiții vom vota mâine acest raport. Și mai ales nu vă uitați cartela de vot mâine. La punctul 10 îi dau cuvântul doamnei Moran Chartier pentru examinarea celor 230 de amendamente depuse la raportul dumnei în ce privește expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenții fizici. Text care se mai numește textul despre câmpurile electromagnetice. Mulțumim. Mulțumesc, doamna președinte. A... Am început această muncă după ce s-a respectat termenul necesar pentru transpunerea raportului pe care l-am adoptat împreună după negocierile cu Comisia și Consiliul și care fixau amânarea directivei din 2004 până pe 31 octombrie 2013 amânarea transpunerii. Și de aceea acum ne-am reluat discuțiile, între timp textul a evoluat și datorită discuțiilor de la Consiliu, săptămâna trecută am putut să uh, înfiripăm un dialog informal cu președinția cipriotă, dialog care s-a desfășurat în prezența tuturor raportorilor de la toate grupurile politice, care bineînțeles fuseseră invitați astfel încât să putem să avem un adevărat schimb de vederi, așa cum s-a întâmplat de la începutul existenței grupului nostru de lucru. Am vrut să putem să împărtășim un număr cât mai mare de informații. Cu toții împărtășim această dorință de a se ajunge la un acord astfel încât această directivă să fie aplicabilă și să existe un echilibru între sănătate și securitate la locul de muncă pentru lucrători care sunt expuși câmpurilor electromagnetice și existența acelor aplicații care sunt importante și necesare astăzi, mai ales în sectorul medical pentru sănătatea pacienților. Deci cu toți încercăm să găsim acest echilibru cum spuneam, poziția Consiliului uh, uh, reprezintă un progres față de poziția inițială a Comisiei și uh, munca noastră s-a bazat pe textul Comisiei. Am invitat pe toată lumea, pe toți raportorii de la grupurile politice, în luna septembrie să punem la punct o metodă de lucru astfel încât să putem să ținem cont de toate amendamentele depuse de toți colegii, indiferent de grupul lor politic. Și vă reamintesc că au fost depuse 230 de amendamente, dintre care 52 din partea PP-ului, 29 din partea grupului Socialiștilor și Democraților, 15 din partea grupului ALDE, 91 din partea grupului Verzilor, 19 din partea conservatorilor și uh, restul de la GUE. Deci, am dorit să punem la punct o metodă de lucru care să nu piardă din vedere niciunul dintre amendamentele depuse, deoarece ne doream să ajungem la niște amendamente de compromis cât se poate de atot cuprinzătoare și mai ales care să țină cont de progresele care s-au făcut la Consiliu. De asemenea, am sugerat tuturor raportorilor să organizăm discuții informale între raportor și un expert de la Consiliu, deoarece ne doream să beneficiem de toate informațiile necesare. Și am să vă rog, doamnă președinte, dacă sunteți de acord, să programați două discuții pe ordinea de zi a comisiei noastre pe această temă înainte de data la care este programat votul din comisia noastră, ca să ne permiteți să ajungem la un număr cât mai mare de amendamente de compromis. Vrem să avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta despre aceste amendamente de compromis în octombrie, dacă nu în noiembrie, și să putem să votăm la sfârșitul lunii noiembrie. Astfel, am putea să demarăm trilogul înainte de Crăciun. Așa s-au organizat lucrările noastre până în prezent. Nu am pierdut prea mult timp pentru că ne-am păstrat metoda de lucru, am uh, împărțit, împărtășit cât mai multe informații și am încercat să respect în măsura posibilităților toate pozițiile colegilor. Și vă mulțumesc, doamna președinte, dacă sunteți de acord cu introducerea acestor două discuții despre raport pe ordinea de zi a comisiei noastre, așa cum v-am cerut. Mulțumesc. Doamna Rapti. Mulțumesc. mulțumesc raportoarei Moran Chartier pentru tot ceea ce a făcut până acum. Am un deosebit uh, respect față de colega mea, mi este foarte simpatică și mă bucur că pot să lucrez cu ea, dar din păcate, în ciuda acestei simpatii, trebuie să transmit astăzi un alt mesaj. Astăzi noi suntem la Parlament, nu suntem la Consiliu. Iar Parlamentul este singurul organism ales direct în Uniunea Europeană. Și astăzi discutăm despre un subiect de o însemnătate extraordinară. E un subiect uh, foarte sensibil. Mi se pare că deja ne-am exprimat acordul, în ciuda faptului că n-a trecut nicio zi de când uh, am negociat. Uh, am început foarte bine, cu toți am pus umărul pentru a elabora acest raport important, dar astăzi domnește o liniște periculoasă și nu se mai vorbește despre subiect. Amendamentele au fost depuse, însă, în mod normal, după ce sunt depuse amendamentele, trebuie să așteptăm pasul următor. Iar pasul următor, firesc, este cel al uh, depunerii de amendamente de compromis pe care noi nu le-am primit. A tot trecut timpul și în paralel a mai apărut o problemă. Directiva din 2004 va expira la un moment dat. Iar noi am solicitat o prelungire a termenului valabilității acesteia. Uh, ea expiră în 2013. Cu alte cuvinte, dacă nu ne mișcăm astăzi suficient de repede, există pericolul ca um, lucrători europeni, cetățeni europeni, pacienți europeni să rămână fără un domeniu de aplicare aici. Și există pericolul de a trece subiectul într-o primă lectură doar. Uh, dar pe mine mă îngrijorează acest lucru. Ce înseamnă de fapt asta pentru cetățeanul european pe care noi îl reprezentăm? Vom obține un rezultat favorabil sau nu? Până la urmă, acesta este obiectivul nostru, să avem un rezultat echilibrat. Pentru că de-aia există Parlamentul și Consiliul, asta o știm cu toții. Și adesea am văzut cum lucrează Consiliul. Are un stil propriu de a interpreta lucrurile. Cred că știți la ce mă refer. Vreau să vă spun că eu am încredere totală în președinția cipriotă. De cealaltă parte, văd cum am pierdut timp prețios. Așa că eu nu sunt mulțumită. Doamna Chartier a spus că trebuie să ne mai întâlnim de două ori. Am putea să ne întâlnim și de o sută de ori de pe partea mea. Dar uh, toate acestea să fie atâta timp cât lucrăm pentru cetățeanul european. Această problematică are două dimensiuni. În primul rând, care e subiectul? Despre ce discutăm? Am, am așteptat un expert de la Consiliu care să ne spună ce s-a schimbat de fapt. Și care este obiectivul Consiliului. Dar, nu știu, pe undeva în câmpurile electromagnetice, s-a pierdut expertul. E de negăsit. Dacă mai vreți încă două dezbateri, nicio problemă, n-am nimic împotrivă. Particip și la 100, v-am mai spus, dar cu ce rezultat? Spun toate acestea pentru că eu cred că e necesar să știm exact unde ne situăm. Nu trebuie să înfrumusețăm inutil lucrurile, trebuie să știm exact uh, despre ce este vorba în propoziție, pentru că avem un calendar foarte strict care ne amenință și mai e și uh, nevoia urgentă chiar de a rezolva problematica câmpurilor electromagnetice. E vorba de dreptul lucrătorilor, lucrători care sunt expuși unui risc foarte mare, fie în spitale, fie în uh, celelalte domenii în care activează. Acești uh, lucrători uh, riscă un deces prematur dacă nu beneficiază de protecția necesară. Noi, socialiștii, am depus deja propunerile de amendament și este chiar păcat pentru că nu ar fi trebuit să, ne, să depunem acum aceste propuneri. Propunerile au fost cam ca și cele ale doamnei Moran Chartier. Prin urmare, nu trebuie să facem concesii acum, ci să nu pierdem din vedere uh, că noi suntem în serviciul cetățenilor europeni, nu în serviciul Consiliului. Pe mine mă doare fix în cot de Consiliu, pentru că eu sunt aici pentru cetățe- cetățeanul european și el este chintesența acestui raport. Vă stau la dispoziție, putem să lucrăm zi lumină. Ideea este că să o facem atâta timp cât nu pierdem din vedere obiectivul. La urma urmei, Consiliul nu trebuie să uite că există acest Parlament, Parlamentul European, singurul for european ales în mod direct de către cetățeni, iar Consiliul nu poate să ne treacă cu vederea. Am vorbit mult, îmi cer scuze dacă am fost cam agresivă în exprimare. Îmi pare foarte rău. Mulțumesc. Merci, uh, Madame Harkin. Doamna Harkin. Mulțumesc. Sunt de acord cu doamna Moran Chartier. Trebuie să găsim un echilibru între expunerea lucrătorilor la câmpurile electromagnetice și cerința în ceea ce privește anumite derogări cu privire la uh, imagistica prin rezonanță magnetică și așa mai departe. Săptămâna trecută am fost la o reuniune informală cu Consiliul și cu doamna Moran Chartier și se discuta despre uh, progresul care a fost înregistrat din punct de vedere tehnic și științific. S-au făcut câteva recomandări uh, în ceea ce privește um, radiațiile uh, neionizate. Sunt de acord și eu cu doamna Rapti că ne pesează timpul. Dacă bine am înțeles din traducere, a spus că nu-i prea pasă de Consiliu. Da, dar până la urmă noi cu Consiliu negociem. Și ar trebui să păstrăm un echilibru, echilibru de care vorbeam eu la început. Eu cred că metoda de lucru care a fost sugetat, sugerată mă scuzați, de doamna raportor e una fezabilă și sunt de acord că Parlamentul trebuie să fie respectat. E sarcina noastră. E rolul nostru să activăm la trialog în așa fel încât asta să devină realitate ar trebui să încercăm să găsim un acord între toate propunerile care există și propriile amendamente. Acum ne situăm într-un punct oportun pentru progres. Ați spus că ar trebui să mai discutăm la comisia noastră, sunt de acord. Dacă mai e nevoie de două dezbateri sau de un alt număr, asta rămâne de văzut. Ideea este că Dată fiind situația de la ora actuală, date fiind uh, nevoile de acțiune, sunt, uh, nu pot decât să fiu de acord cu metoda de lucru propusă de doamna raportor. Mulțumesc! Merci. Avant de... Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervine înainte să dau uh, cuvântul comisiei. Doamna Rapti tocmai a vorbit. Vreți să mai adăugați ceva? Da, vreau doar să precizez, doamnă președinte, că pentru a evita orice neînțelegere, țin să spun că N-am vrut să zic că opinia Consiliului nu mă interesează. Bineînțeles că mă interesează și că îmi dau seama de necesitatea imperioasă de a ajunge la un acord. Dar Asta vreau să spun că, indiferent ce face uh, Consiliul, mai ales uh, având în vedere timpul în care uh, își desfășoară această activitate, vreau să spun că ar fi necesar să ajungem totuși la un acord. Poate că nu m-am exprimat eu cum trebuia. Îmi pare rău că a existat o neînțelegere. O să văd acum dacă mai intervin uh, alți colegi, după care voi da cuvântul uh, comisiei, dar înainte de asta aș vrea să vin și eu cu câteva reacții. În primul rând, doamna raportor, trebuie să ne spune exact uh, subiectul acestor schimburi suplimentare în, în cadrul comisiei, pentru că de obicei Până la urmă, aceste, dacă e vorba doar de felicitări între raportorii din umbră pentru compromisurile la care s-a ajuns, e bine, asta nu mă interesează, dar în discuțiile de până acum mi se pare că nu prea ne-am referit la subiectul în sine. Subiectul este acela că vrem să protejăm lucrătorii care sunt expuși radiațiilor și nu să batem câmpii. Îmi pare rău dacă sunt un pic brutală, dar uh, știu că în acest moment există și lobby în rândul sistemului medical și uh, în rândul fabricanților de astfel de echipamente care nu vor să audă de astfel de norme legislative. De aceea a durat atât de mult și în Consiliu, de aceea au fost probleme și cu directiva anterioară și de aceea poziția pe care o vom avea noi este importantă. Îmi aduc aminte că, da, într-adevăr, am avut o audiere și discuții cu uh, lucrătorii și aduc, um, mi-aduc aminte în mare ce am discutat cu aceștia. E bine, nu prea sunt convinsă că ajungem la subiectul concret. Bun, e important să știm și ce vrea să spună Consiliul. Ar fi important să uh, avem și niște experți de la Organizația Mondială a Sănătății sau, ceva, sau alții care să echilibreze cumva discuția. Mai mult, iată, pun o întrebare cumva ingenuă. Înțeleg că în fața noastră avem 211 amendamente înaintate de colegi. Înainte uh, ca mașina să pornească, patinăm un pic, adică înainte să întrerupem uh, procesul astfel încât să permitem uh, uh extinderea direct um, deja existente și, după părerea mea, mai degrabă decât să tot ținem uh, Um, discuții în cadrul comisiei, poate că ar trebui să rediscutăm termenul de um, înaintare a textului. Poate că totuși se vor ajunge la, la un uh, acord în cazul acestor uh, reuniuni, dar iată, sunt întrebări pe care mi le pun și mă gândesc că poate și alții și le pun, pentru că uh, îmi dau seama că noi o să lucrăm cu aceste 200, nu 200, 233 de amendamente, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic din decembrie 2011 și la final Dar mă tem că singurul lucru pe, pe care vă puteam face va fi să adoptăm o poziție uh, comună care reiese din Consiliu, de fapt. Ei bine, eu nu vreau să fiu arbitru, dar pun niște întrebări privitoare la metodă, având în vedere procedura uh, specială în astfel de situații și ținând cont și de uh, dificultățile mm, discuțiilor în sânul Consiliului. Dar pentru a răspunde acestor întrebări, uh, poate reprezentantul Comisiei ne va lămuri și apoi poate doamna raportor ne va spune și cum să procedăm în continuare. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg foarte bine că situația este oarecum uh, complicată în sensul că uh, la Consiliu a început o analiză în paralel și Consiliul a modificat textul încă de la început. Acest lucru se întâmpla în septembrie 2011 Acestea fiind spuse, mm, lucrurile evoluează bine la uh, Consiliu și nu vreau să vorbesc în numele celor de la Consiliu, dar am urmărit uh, discuțiile și, uh, din câte am înțeles, Consiliu dorește să Uh, adopte un uh, document de tip abordare generală la începutul lui octombrie. Iar acest lucru se poate face dacă în cadrul grupului de lucru privind chestiunile sociale se ajunge la un acord asupra celor două, trei uh, chestiuni care au rămas încă în discuție. Dacă așa se va întâmpla, pe 4 octombrie veți avea un document care vă va putea poate lămuri asupra modului în care să se continue uh, lucrările și adoptarea de noi amendamente și așa mai departe. Desigur, eu nu pot să intervin în aceste chestiuni de procedură, dar totuși păstrez în minte faptul că trebuie să se găsească o soluție, având în vedere timpul scurt care ne-a rămas. Aș vrea totuși să vă liniștesc într-un domeniu, și anume faptul că Comisia a propus în luna iunie uh, um, um, o, un document, uh, apoi Consiliul a zruncinat bine documentul respectiv, dar până la urmă s-a revenit la anumite propuneri care figurau în documentul Comisiei. Bun, poate că nu prea era ușor de citit documentul nostru pe care l-am propus uh, comisia, dar s-a constatat totuși uh, până la urmă că principiile care stăteau la baza uh, propunerii se regăsesc acum la nivelul documentelor care circulă în Consiliu și mi se pare că asta este o veste bună. Desigur, unele lucruri sunt mai puțin radicale, mai puțin evidente ca mm, în propunerea Comisiei, însă Uh, lucrurile um, asupra căreia se aplecase în mod deosebit comisia și anume posibilitatea de a permite sectorului medical să își desfășoare activitatea, să îngrijească pacienții, e bine, aici aspectele au fost flexibilizate, e vorba de o unde un tratament diferit care poate fi uh, gândit se regăsește în textul de acum și apoi mai era încă o propunere pentru armată și uh, pentru NATO la vremea respectivă acum se vorbește de activități militare și aici a apărut o portiță deschisă pentru anumite situații specifice în care se pot uh, face derogări pentru sectorul medical uh, sau sectorul de resort. Și Uh, într-adevăr, spuneați, doamnă, că noi dorim protecția uh, lucrătorilor. Ei bine, aceste derogări nu pot fi acordate decât în situații excepționale mm, pentru că nu se poate face altfel decât să se acorde în astfel de situații. Apoi, că nu există altă soluție deloc cât despre alte lucruri care s-au modificat asupra multor subiecte, ne-am dat, seama, ne-am dat seama că trebuia să oferim multe lămuriri, multe linii de orientare în ceea ce privește acestei directive și în cadrul Consiliului s-au adăugat o serie de aspecte la articolul 13 care se referea la ghidul de bune practici. Acolo va trebui să lucrăm destul de mult, e vorba doar de aspecte legate de aplicarea tehnică a anumitor uh, aspecte ca să se poată să înțelegem mai bine ce uh, înseamnă de fapt aceste uh, măsuri, aceste dispoziții. Și un lucru care a fost eliminat din anexe, dar se regăsește în textul și până la urmă, într-un fel sau altul, cred că ne îndreptăm către un document coerent și până la urmă, documentele pe care le-ați uh, propus dumneavoastră nu se adresează neapărat acestui text, dar uh, Uh, cred că unii dintre membrii n-ar mai depune astfel de amendamente dacă ar găsi aspectele respective în text. Iată ce vă pot spune eu despre uh, perspectiva noastră a Comisiei asupra acestui uh, text. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul doamnei raportor, o să spun că da, nu, De parte de mine gândul de a uh, prelungi termenele limite, dar am considerat că e ține de um, răspunderea mea ca președinte să pun această problemă, să ridic această problemă a um, decalării termenelor limită, pentru că, iată, ne găsim într-o procedură în care această întârziere ar putea să fie justificată. Nu dau seama că în procedura noastră în, există un termen de transpunere al textului și, în mod intenționat, am scurtat acest termen, lucru care a dus la discuții cu Consiliul. Am mai uh, scurtat și termenul pe care îl uh, propunea Comisia, în sensul că vroiam să punem uh, presiune asupra Comisiei, adică dacă Consiliul vrea să acționeze progrese, noi cu siguranță nu o să vrem să întârziem lucrurile. Și totuși, pentru a avea, s-ar putea să nu mai avem și altă problemă, să nu cumva să scoatem un, uh, un text care va fi deja desuet când îl vom adopta, pentru că până atunci tehnologiile poate vor fi evoluat suficient de mult încât să nu mai uh, uh privească, textul nostru să nu mai aibă nicio relevanță. Dar aș adăuga că mi-ar fi foarte greu să votez acest text dacă nu s-ar stipula clar condițiile în care uh, aduce o protecție satisfăcătoare lucrătorilor din acest sector, pentru că acesta este obiectivul uh, acestui uh, text. Deci nu, problema nu e dacă producătorii de echipamente sau cadrele medicale sunt mulțumiți de compromisul la care s-a ajuns în Consiliu. Deci miza până la urmă este aceea a protejării lucrătorilor și asta este este competența noastră ca și comisie. Acum, doamna Moran Chartier, care va rezuma această discuție, poate ne va spune totuși și cum uh, se gândește că se vor desfășura cele două schimburi suplimentare pe care le-a solicitat. J'ai bien entendu. Am ascultat cu toată atenția ce aveau de spus colegii mei raportori din umbră și îmi pare rău că doamna Rapti nu a fost prezentă la ultima noastră întâlnire, căci aș, ar fi avut ocazia să se exprime. Nu mie trebuia să-mi spună că Parlamentul European este prima instituție democratică care reprezintă pe toți cetățenii. Cred că niciun europarlamentar nu ar afirma contrarul. Deci o, o înțeleg atunci când este pasionată de subiect dar haideți să revenim cu picioarele pe pământ la esențialul discuțiilor noastre și să permitem acestui raport să progreseze. De asemenea, nu eu sunt aceea care trebuie să-i spuneți că vom prelungi termenele, deoarece în timpul discuțiilor cred că am dovedit uh, cu vârf și îndesat uh, faptul că eu doream ca termenul de transpunere să nu fi fost de 2 ani, ci de 18 luni. Deci, eu eram deja de acord cu acest lucru, dar în plus îmi doresc uh, o uh, muncă unde toată lumea participă și cu cât o să veniți mai des la aceste reuniuni, uh, cu atât vom evita discuțiile sterile sau complet depășite în cadrul comisiei. Aceasta este voința mea, doamnă președinte. Avem, de fapt, o dublă problemă de soluționat. Apoi, dați-mi voie să spun că lucrăm în interesul lucrătorilor, dar și lucrătorii într-o bună zi vor avea nevoie de o radiografie, de un examen medical. Nu doresc nimănui acest lucru să aibă nevoie de un scanner pentru faptul că este bănuit de a suferi de tumoare. Dar, haideți să nu fim demagogi și să spunem că exista un conflict între sănătatea lucrătorilor și sănătatea tuturor cetățenilor. Nu! Nu este adevărat. Avem nevoie de un echilibru. Pentru că nu e vorba acum de apărarea intereselor industriei, nu, este vorba despre o chestiune de securitate la nivel european. Așa văd eu lucrurile. A doua problemă. Trebuie să spunem că de la un mandat la altul, la Consiliu, au existat evoluții față de textul inițial. Astăzi, trebuie să prindem din urmă aceste negocieri care au avut loc la Consiliu și să o facem în modul cel mai eficient și mai constructiv cu putință. Însă nu există decât două căi. Ori, știți că eu nu vreau să organizăm audieri care de fapt nu folosesc la nimic. Deci, ori prelungim termenul pentru depunerea amendamentelor, dar totul trebuie să fie bine precizat. Cealaltă cale este să trecem la faza amendamentelor de compromis și să le discutăm. Domnule președinte, eu vă pun o întrebare. Dacă redeschidem uh, posibilitatea depunerii de amendamente, ce se va întâmpla cu cele care au fost deja depuse? Din punctul meu de vedere, nu am nimic împotriva redeschiderea acestei posibilități. Deci să se poată depune din nou amendamente. Dar, dacă ne dorim să avem un text care să ilustreze cu adevărat voința Parlamentului European, și spun acest lucru mai ales uh, în atenția doamnei uh, Rapti, și trebuie să ne dăm seama că urmărim cu toții aceleași obiective, ori, cum spuneam, fixăm un termen nu foarte lung ca să ne putem respecta termenele față de celelalte instituții. Deci ce se va întâmpla cu celelalte amendamente care au fost deja depuse? Doamna Rapti. Vă mulțumesc. Dacă bine v-am înțeles, avem în fața noastră un text care nu se bazează pe niciun principiu, pentru că ce am auzit eu de la comisie și ce am auzit la doamna raportor, se vede clar că e, e vorba despre o lacună între primul text și al doilea. Și acum noi trebuie să uh, creăm un non-text sau cel puțin să um, elaborăm un raport pe baza unui non-text. Cu alte cuvinte, propunerea de a reintroduce procedura mie mi se pare logică. În plus, vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt. Împreună cu doamna raportor am obținut, obținuseră, mă scuzați, un uh, nivel uh, satisfăcător al, pentru raport. Am avut opinii similare la foarte multe capitole, dar a venit uh, textul amendat al Consiliului. Eu cred că ar trebui să reanalizăm textul acesta. Pentru că să nu pierdem din vedere un lucru. Suntem presați de timp, trebuie să respectăm un calendar. Bineînțeles că trebuie să rezolvăm problema, dar să o rezolvăm corect. Ce înseamnă asta pentru mine? să găsim o soluție bună și logică și anume să începem de la început, să o luăm de la zero. Eu aș vrea să spun tuturor că termenele nu sunt stabilite în cadrul unor negocieri uh, la comisie. Îmi pare rău că nu am fost informată în prealabil și să evităm aceste discuții care nu prea și-au locul uh, în comisia noastră. Doamnă în Chartier, aș fi vrut să înțeleg, pentru că nu cred că mi-ați dat mai multe detalii. Ce doriți să faceți uh, în cadrul uh, celor două schimburi de opinii pe care le-ați solicitat? Vă rog să-mi spuneți, dar aș fi preferat să mă fi informat înainte de reuniunea de astăzi. Ar fi fost mai simplu. Doamna Moran Chartier, doamnă președinte, obiectivul meu este următorul. Să ajungem la masa negocierilor cu Consiliul cu un text care să întrunească acordul majorității, să fie un text cât se poate de solid Asta presupune că vom fi de acord cu mai multe amendamente de compromis. Aceste amendamente de compromis vor fi negociate cu raportorii din umbră, însă și membrii comisiei, restul membrilor comisiei, trebuie să fie ținuți la curent de evoluția negocierilor cu raportorii din umbră. Acesta era scopul acestor două discuții suplimentare. Dar dacă preferați un alt demers, să ofriți din nou posibilitatea uh, de depunere amendamentelor ca să punem la punct noi amendamente de compromis, E o decizie care ne aparține, însă pentru mine ce este important se găsește în rezultatul final, să avem un text cât mai solid. Nu pot să-mi permit să discut cu oameni care uh, se răzgândesc de azi pe mâine. Trebuie să avem o relație de încredere și să dăm dovadă de simțul răspunderii. Ați dorit, spune doamna președinte, să mai organizăm două schimburi de opinii înainte de vot. Unul ca să discutăm să amendamentele de compromis și celălalt. De ce? Doamna Morășartie, numai în cazul în care mai apar ceva schimbări de ultim moment pentru ca toată lumea să fie informată și să fie de acord. Dar dacă toată lumea se implică suficient și suntem siguri că avem un bun punct de plecare, atunci uh, putem să ne mulțumim cu o singură reuniune. Totul este ca nimeni să nu se răzgândească de la o reuniune la alta. Președinta, de jumătate de oră deja discutăm despre acest lucru și scria deja pe ordinea de zi că urma să examinăm amendamentele. Dar eu, în ciuda acestei discuții, încă nu am aflat nimic despre conținutul acestui raport. Nimic în detaliu. Și m-am cam săturat de aceste reuniuni de comisii unde nu aflu nimic despre fondul acestui dosar. Dacă cineva mă întreabă din partea prezei, din partea cetățenilor, ce am discutat, ce am hotărât la reuniunile noastre, eu sunt incapabilă să spun despre ce am vorbit. Consider, așadar, că putem să procedăm astfel. Având în vedere elementele noi, care totuși au intervenit din decembrie 2011, și ca să nu îngreunăm munca doamnei raportor, putem să oferim o perioadă foarte scurtă pentru redepunerea de amendamente, ca să completăm, ca să spun așa, lista de amendamente. Cele 230 care au fost depuse rămân valabile. Raportorii din umbră mai doresc să completeze baza de negocieri, pot să o facă în engleză sau în franceză până pe 25 septembrie la prânz, ceea ce ne permite să păstrăm același calendar pentru următoarele etape ale procedurii. Sunteți de acord? Așa putem să aprofundăm discuțiile noastre, știind că negocierile pe marginea directivei existente au durat atât de mult timp. Dacă doamna raportar consideră că pe această bază va putea să pună la punct amendamente de compromis până cel târziu pe 8-9 octombrie, ceea ce va trebui să-mi spuneți, dragă Elizabeth, atunci am putea să înscriem uh, acest punct pe ordinea de zi și am putea să avem un al doilea schimb de opinie în cadrul unei reuniuni extraordinare la Strasburg pe 19 noiembrie și votul final pe 28-29 noiembrie. Ați fi de acord? Doamna Monoșartie, doamnă președinte, în ce privește conținutul, pot foarte ușor și în câteva cuvinte să explic fiecăruia dintre cei prezenți conținutul acestor amendamente problemele care au fost înaintate de diferitele grupuri politice din unghiuri ușor diferite sunt similare. Primo, derogările. În ce măsură putem să acordăm derogări de la o legislație generală? primul punct, derogări pentru sectorul medical, pentru sectorul apărării, deci problema derogărilor. A doua problemă. care a făcut obiectul amendamentelor. Limitele pentru expunere și intensitatea câmpurilor magnetice la care poate să fie supus lucrătorul. Al treilea punct, ghidul de bune practici, ca să încadrăm cât mai bine protecția sănătății lucrătorilor. Și îmi pare foarte rău, doamna președintă, că ați avut această senzație că nu s-a comunicat niciun fel de informație despre conținutul acestui raport. Eu pot să vă dau cât mai multe detalii, câte doriți dumneavoastră. Cum spuneam, amendamentele grupurilor politice a, au abordat în marea lor majoritate aceste trei mari probleme. Și cred că toată lumea este motivată pentru a participa la niște negocieri încurunate de succes. Calendarul pe care mi l-ați propus îmi convine Dacă și partenerii mei, raportori din umbră, vor fi la fel de motivați ca și mine, ca să putem să avem amendamente de compromis în octombrie și un vot în noiembrie, foarte bine. Și așa o să respectăm și termenul final pe care l-am evocat mai devreme. Președinta, în aceste condiții, termenul de depunere al amendamentelor este modificat, acum expiră pe 25 septembrie la prânz și amendamentele pot să fie depuse doar în limba engleză. Doamna raportor spune, nu, eu doresc să fie în engleză și în franceză, în calitatea mea de raportor. Doamna raportor, inițial m-am gândit și eu la același lucru, dar cred că intervine aici un principiu de inegalitate între membrii comisiei. Doamna raportor, vă rog frumos, eu îmi doresc să pot să lucrez pe această bază, doamnă președintă. Asta înseamnă că membrii trebuie să accepte să lucreze fără versiuni traduse. E prima oară când se prezintă acest caz, spune președinta, dacă se mai întâmplă vreodată, eu nu am să mai accept să discutăm. Este o discuție care nu și are locul în comisie și nu înțeleg cum am ajuns în această situație. Raportorii din umbră sunt de acord să lucreze cu versiunile în engleză și în franceză și să nu mi se spună că nu au atâta să muncească pentru că nu au avut traducerea în limbile lor materne. Da? Foarte bine. Bine, în franceză și în engleză până pe 25 septembrie la prânz. Vom examina amendamentele de compromis pe 8 și pe 9 octombrie și dacă este nevoie, vom avea un al doilea schimb de opinii la Strasburg. Și dacă nu, atunci pe 12 noiembrie va avea loc votul. Deci ori al doilea schimb de opinii, ori votul. Și dacă avem nevoie de al doilea schimb de opinii, votul va avea loc pe 28 și 29 noiembrie. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și acum îi dau cuvântul doamnei Ronțuli pentru examinarea amendamentelor de compromis mai precis 182, privitor la modificarea directivei 2536CE și folosirea sistemului de informații a pieței comune pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Oh. Eh, cari colegi, l'attuale sistema di riconoscimento... Mulțumesc, dragi colegi! Actualul sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale trebuie să fie revizuit pentru a putea relansa piața internă și obiectivul acestei propuneri este tocmai de a oferi noi oportunități profesionale și să satisfacă solicitările diferitelor state membre care trebuie să facă față carenței, lipsei de mână de lucru calificate. Vreau să adresez mulțumiri colegilor care au trimis amendamente, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am colaborat foarte bine. Am primit 182 de amendamente și majoritatea discută despre uh, sau abordează mai bine următoarele subiecte. Nivelul minim de pregătire pentru agricultori, extinderea domeniului de um, aplicare a directivei pentru notari, verificarea cunoștințelor lingvistice, accesul parțial și recunoașterea um, um și echivalarea experienței profesionale. În ce privește pe agricultori, Trebuie să reamintesc faptul că legislația comunitară, acum în vigoare, prevede o pregătire de 10 ani minim ca să poți să acces pe piața muncii. Dar în 24 de state membre, cu excepția Germaniei, Luxemburgului și țărilor de jos, această pregătire profesională durează deja 12 ani și ca atare Comisia Europeană propune să se treacă de la 10 la 12 ani, așa cum de altfel se întâmplă în majoritatea statelor membre. Și propunerea se bazează pe nevoia de a uh, ține cont de parcursurile de uh, formare și de ce s-a întâmplat în acest sector de activitate. Personalul sanitar, era vorba despre infirmier și nu de fermier, se colectează interpretul, Personalul sanitar trebuie să aibă un bagaj minim de cunoștințe științifice și să uh, se țină cont și de evoluțiile specifice acestui, acestei categorii de meserii de pe piața muncii. Însă, eu cred că cel mai important aspect este să avem un nivel ridicat de protecție a, uh, al pacienților. Așa cum am mai spus cu alte ocazii. Eu am lucrat în mediul spitalicesc și sunt de acord cu această propunere că durata de pregătire profesională a unui infirmier, a unui asistent medical trebuie să fie de minim 12 ani. Și mulțumesc și doamnei Harkin și amendamentul 131 și 132, unde se solicită ca statele membre să prevadă un sistem de pregătire continuă. În anumite state membre acest sistem există deja pentru a garanta achiziționarea de noi competențe în acest domeniu. Amendamentele de la 34 la 36 și de la 133 la 136 propun un nivel minim de 10 ani. Deci, practic, nu s-ar schimba nimic. Legislația care este acum în vigoare deja stipulează acest lucru, dar eu cred că penalizăm majoritatea statelor unde se prevede o, o durată minimă de 12 ani. Privitor la domen, extinderea domeniului de aplicare al directivei pentru notar, și aici trebuie să amintesc faptul că în urma hotărârii Curții de Justiție de pe 24 mai 2011, Comisia a prevăzut, propune, ca directiva în ce privește recunoașterea calificărilor profesionale să fie extinsă și pentru uh, a ține cont de notari. Deocamdată, nu li se permite să desfășoare activități uh, care implică folosirea sigilului statului uh, membru gazdă. Totuși, statele membre au cerut ca această chestiune să fie discutată uh, în cadrul unui act delegat și să nu fie inclusă în textul propriu-zis al directivei revizuite. Al treilea punct în ce privește această um, cartel, acest carnet, acest card profesional european, ar trebui să existe un studiu de impact ca să se evalueze care ar fi um, avantajele eliberării unui asemenea card european și să se evalueze, bineînțeles, și costurile și numai după aceea după ce va fi fost realizat acest studiu de impact, să existe acest sistem uh, voluntar de card european și eventual el să devină și obligatoriu. Propunerea mea a fost sprijinită și de colegii Turunen și uh, Angelili și Scuria. În noua procedură se dorește și simplificarea și accelerarea procedurilor. Să existe maxim o durată de patru săptămâni pentru cunoașterea acestui card profesional european. Și atunci eu sugerez să uh, uh, renunțăm la uh, consimțământul uh, prin as asentiment din propunere. Celălalt punct, verificarea cunoștințelor lingvistice. Pot să vă spun care sunt numele amendamentelor. 39, 40, 58, 106, 107 și în propunere se spune că o persoană poate să își desfășoare activitatea într-un stat membru și e vorba despre o meserie care presupune o, folosirea limbilor, dar evaluarea cunoștințelor lingvistice a acestei persoane trebuie să se facă în condiții de maximă transparență și nu ar trebui să se ajungă la o excludere a persoanei respective de pe piața muncii din statul membru unde um, respectivul sau respectiva dorește să-și exercite activitatea și eu am fost destul de mirată de ce uh, se solicită în amendamentul 106, cel al colegei Benaima, care vorbește despre o cunoaștere suficientă a limbii statului membru gazdă, dar este o discriminare. Cum am putea să definim nivelul suficient și cine va defini acest nivel suficient? De aceea sunt oarecum mirată, cum spuneam, de ce se solicită în acest amendament. Apoi, în ce privește accesul parțial, amendamentele 84, 91, 90, accesul parțial poate să garanteze o mai mare securitate juridică și ar exista un fel de măsuri compensatorii pentru acele persoane care ar dori să-și exercite meseria într-un alt stat membru dar ar face-o numai în mod parțial și nu ar trebui să justifice că a trecut prin întregul ciclu de pregătire profesională de care este nevoie în acel stat membru gazdă. Apoi, în ce privește interesul general, multe dintre amendamente au încercat să definească această noțiune. Apoi se mai cere ca acest parțial să nu fie autorizat în cazul profesiunilor din domeniul sanitar sau, mă rog, cele care au de-a face cu sănătatea publică și aici sunt de acord. Căci, cred că aici ar trebui să existe un parcurs separat. Dar vom avea ocazia poate să intrăm în detalii ulterior. În sfârșit, Ultimul punct în ce privește remunerările. Statul membru de origine trebuie să recunoască activitățile efectuate într-un alt stat membru în cazul în care există o autoritate competentă care a eliberat un certificat pentru a arăta că a existat această activitate care a fost remunerată. Există trei motive pentru care s-ar folosi această măsură. Deoarece, în primul rând, toate directivele în care se face referire la această perioadă de stagiu, ea este uh, valabilă numai dacă a fost remunerată. Și modalitățile de remunerare a stagiarilor sunt foarte diferite de la un stat membru la celălalt. Și în acest caz, amendamentul domnului Turunen și a doamnei Irș și a doamnei Harkin mă miră, pentru că dumnealor vor să nu mai existe acest gen de uh, stagiu remunerat, ceea ce este contrar propunerii, pentru că se cere tocmai recunoașterea acestor perioade de stagiu care au fost remunerate ca și cum ar fi uh, experiență profesională. Oricum, pe 9 octombrie uh, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor la acest aviz. Mulțumesc, domnul Christensen. Mulțumim mult, domnul Christensen și apoi domnul Thomas Handel. Mulțumesc foarte mult, doamnei raportor, pentru activitatea dumneavoastră de până acum. Cred că Într-adevăr, sunt mari uh, șanse să cădem de acord asupra multora dintre aspectele incluse în uh, amendamente. E foarte important uh, pentru a ne asigura că libertatea de circulație a lucrătorilor într-adevăr funcționează. Trebuie să ne asigurăm că există un echilibru între această liberă circulație a forței de muncă și, pe de altă parte, interesele justificate ale statelor membre de a avea o, o modalitate foarte responsabilă în care să se desfășoare aceste profesii. Noi noi ne-am concentrat asupra unei precizii mai mari în formularea textului propus de comisie. Anumite considerații generale uh, necesare, așa se, se specifică în uh, stipulentul, în considerentul numărul 40 și așa dorim să rămână și pe de altă parte mai există și multe alte amendamente legate de implicarea ulterioară a celor două părți ale sectorului, de exemplu în ceea ce privește crearea uh, pașapoartelor uh, în uh, domeniu sau a, în ceea ce privește competențele lingvistice. E bine, acestea duc la o, o siguranță mai mare a sectorului, dar se creează și diferențe în uh, condițiile de uh, plată și așa mai departe. Și aici se face referire și la directiva lucrătorilor detașați. Am vrea mai multe detalii de asemenea despre acest uh, card de profesional european. Iar în ceea ce privește cerințele lingvistice, am vrea să facem astfel încât monitorizarea, controlul să se desfășoare în timpul recunoașterii, nu ex post. Uh, și, în al doilea rând, am vrea ca acesta să se extindă și la alte sectoare, să nu rămână doar la, în sectorul sănătății. Dar, așa cum am mai spus, cred că putem să ajungem la un acord în uh, ceea ce privește multe dintre aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumesc, Thomas Handel, apoi Marian Harkin. Thomas Handel. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Pentru că suntem presați de timp, mă limitez uh, la trei aspecte. În primul rând, precondițiile pentru acceptarea uh, într-o clasă profesională. Există state membre care cer experiență de 12 ani și dacă ar rămâne la 10 ani, acestea ar fi discriminate. Pentru că mi se pare că e pusă cu fundul în sus acest, această propunere. Dacă astăzi în anumite țări există un anumit sistem educațional care se încheie după 10 ani, dacă vrem să modificăm asta, atunci plecăm de la premisa că doar uh, persoanele cu o înaltă calificare vor fi acceptate, mai ales în domeniul medicinei și mi se pare contraproductiv. În cazul Germaniei s-ar ajunge la situația în care jumătate din uh, uh, învățăcei nu, vor mai avea, nu ar mai avea acces la profesiile din domeniul medicinei. Și mi se pare că ar fi greșit dacă se întâmplă asta. Există state care încearcă să își asigure necesarul de lucrători cu asemenea norme din alte state. În Germania, o persoană cu o pregătire calificată are posibilitatea de a uh, absolvi o formare profesională în domeniul medical. Ei bine, eu sper ca la dezbaterile ulterioare să reușim să găsim o soluție acceptabilă. Un alt aspect se referă la uh, la um, problema limbii. Nu trebuie ca acest criteriu lingvistic să fie aplicat discriminatoriu. Aș vrea să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, mai ales în uh, sectorul medical. Pentru că trebuie să existe comunicare între pacient și îngrijitor, medic și așa mai departe. Așadar, ar trebui impus un prag decent de cunoaștere a limbii, pentru că e vorba de uh, protecția pacienților, de protecția consumatorilor și, și în acest caz, dacă privim lucrurile astfel, putem să avem o atitudine non-discriminatorie de data aceasta față de pacienți. Un ultim aspect acum, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ținem cont și, despre, și de costurile pentru Um, recunoașterea pregătirii profesionale. Și în acest caz există mai multe propuneri, iar eu cred că ar trebui să impunem un sistem de bun simț care să nu facă în așa fel încât costurile de recunoaștere a calificărilor profesionale să îl împiedice pe un anumit lucrător să-și exercite dreptul de a activa pe piața muncii din alt stat membru. Mulțumesc, Marian Harkin și apoi domnul Becker. Întâi domnul Becker. Nu, s-a încurcat domnul Becker. Doamna Harkin. Mulțumesc. Voi fi succintă. Câteva comentarii Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru muncă. Văd că suntem de acord în ceea ce privește accesul parțial pentru cei din sectorul uh, medical și tot ceea ce ține de sănătate publică, de fapt. Cu privire la lucrătorii din uh, domeniul sănătății și libera circulație a acestora, vreau să uh, consolidăm puțin propunerea comisiei atunci când discută despre acțiuni disciplinare. Dacă, o persoană e, dacă unei persoane este înlăturat temporar dreptul de a-și exercita funcția în statul membru gază sau în statul membru de origine, eu cred că ar trebui să ținem cont nu doar de uh, modul în care a fost anulat dreptul de practică, ci la, de diferitele posibilități. Sunt de acord cu Thomas Handel. Această directivă trebuie să asigure un, o protecție ridicată în ceea ce privește dreptul la sănătate și protecția consumatorilor. Cu privire la încadrarea într-un calendar și la pașaportul european, cardul acela european. Nu am vrea întârzieri pentru că ar fi discriminatorii față de cei care doresc să circule acum, iar într-o situație în care e necesar să se furnizeze informații adiționale, acea perioadă de o lună este prea constrângătoare și cred că ar trebui să, flexibil, să fim mai flexibili, dar nici exagerat de flexibili, pentru ca statele membre să nu utilizeze această flexibilitate pe post de scuză. În ceea ce privește competențele uh, profesește în domeniul sănătății și, cunoș- uh, și uh, cunoș- uh, cunoștințele lingvistice, încă o dată nu trebuie să fim discriminatorii, dar când vine vorba de sănătate publică și servicii de sănătate, eu cred că e necesar ca aceste competențe lingvistice să fie acolo, în așa fel încât să nu fie împiedicată comunicarea cu pacientul. Cam atât din partea mea, doamnă președinte, mulțumesc. Domnul Becker. Mulțumesc. În urma discuțiilor pe care le-am uh, purtat cu mai mulți experți uh, în domeniul formării din diferite state, vreau să intervin și eu și să mă alătur spuselor lui Thomas Handel din două puncte de vedere. În primul rând, sensibilizarea față de cunoștințele lingvistice reprezintă o parte esențială, mai ales a serviciilor în domeniul sănătății. Iar eu cred că atunci când privim către statele unde educația minimă este de 10 ani, vom vedea că între acestea se încadrează statele cu cel mai bun sistem educațional. Fără a numi Germania propriul meu stat, vreau să vă spun totuși că uh, cei din domeniul sănătății de acolo sunt un uh, plafon, o marjă pentru alții. Prin urmare, eu nu cred că trebuie să stabilim fără uh, nicio altă condiție 12 ani. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul Comisiei, domnul Tieci. Merci, la, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva comentarii, dacă îmi permiteți, fiindcă e dezbaterea dumneavoastră și dumneavoastră îl veți la o decizie. Salutăm raportul doamnei Ronțuli, apreciem uh, tot efortul depus. Mobilitatea în Europa este mai redusă față de alte regiuni ale lumii. Deci e un subiect important. Permiteți-mi să încep cu cunoștințele lingvistice și mă acces pe amendamentele 145, 161, 141. 152, mă scuzați. a, la ora actuală acest subiect față de mobilitate e tratat separat, așa că vă rog frumos să fiți foarte atenți. În momentul în care este recunoscută diploma uh, unui doctor automat, atunci să știți că se uh, cere totuși un nivel uh, al limbii ca și când s-ar fi studiat în limba țării, de, țării gazdă. Așa că să știți că aceste criterii sunt verificate separat față de calificările profesionale atestate de diplomă. E clar că trebuie să găsim soluții satisfăcătoare, pentru că, până la urmă, pacientul trebuie să se asigure că poate comunica cu doctorul. Dar cum putem să facem noi asta? Salutăm uh, inițiativa de a avea un card european profesional. Comisarul Barnier, în urma unei cerințe din partea Parlamentului European, militează acum pentru acesta și sperăm să obținem uh, suficient sprijin. Administrațiile naționale consideră că trebuie să privim problema altfel. Studiile de, da, studiile de impact ar fi și ele de dorit aici. Un alt sector de promovare a mobilității în rândul tinerilor este prin stagiile de practică. Am văzut că există mai multe amendamente care um, propun eliminarea stagiilor de practică plătite. Mă bucură faptul că vreți să faceți ceva pentru stagiari. Dar eu cred că trebuie să ținem cont de realitățile pieței unice și piața unică acoperă doar activitățile remunerate. DJ Employment acum elaborează un instrument pentru a vedea cât de departe putem să mergem. Comisia vă va spune că e în regulă, dar statele membre vor spune că depășiți temeiul juridic al pieței unice. O ultimă observație. Trebuie să vedem cum uh, anume va dezbate colegiuitorul uh, problema. Să vedem dacă e nevoie de un considerent sau nu, privire la asistenții medicali. Dezbaterea ar trebui să rămână deschisă, dacă nu pentru acest instrument, atunci pentru unul adițional. Cu privire la pregătirea de 10 sau 12 ani pentru asistente, avem toate datele, nu voi repeta mesajele pe care le-am auzit deja, trebuie să vedem cum evoluează lucrurile dacă rămânem la 12 ani sau la 10 ani, directiva, să știți, are un număr fix de ani de formare, pentru că trebuie să știm exact cât de matură este o persoană când accesează piața muncii. A elimina până și acest prag ar reprezenta o involuție. Deci avem nevoie de o linie de demarcație pentru uh, numărul anilor de pregătire pentru că ține până la urmă de maturitatea celor care uh, circulă liber pe piața muncii. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Înainte să redau cuvântul domnului raportor, o să abuzez de poziția mea de președintă pentru a face trei comentarii referitoare la subiectul uh, competențelor lingvistice. Sunt destul de surprinsă de răspunsul Comisiei, trebuie să recunosc, pentru că, în teorie, problema calificărilor și problema competențelor lingvistice sunt chestiuni diferite, dar uh, îmi aduc aminte de un dosar, uh, și anume acel al brevetelor, care este un, ține de un limbaj între oameni de știință, care a fost blocat an de rând în cadrul consili- Consiliului, pentru că unii dintre aceștia considerau că uh, fiecare trebuie să citească brevetul în limba lui și s-au bătut în cadrul Consiliului până la capăt până pentru această dispoziție. Eu înțeleg acest lucru, dar Um, um, chiar dacă vorbesc un pic engleză, nu știu dacă aș vrea să fiu îngrijită de cineva care să-mi, să ceară să mă explic, să mă explic în, um, în engleză sau să mă trebuiască să desenez, să gesticulez uh, ca să fiu înțeleasă. E vorba de um, calitatea accesului la îngrijiri care face parte din modelul social european și în ierarhia normelor. Cred că Trebuie ca această comisie, e de competența ei, să pună acele două chestiuni față în față. Deci suntem împotriva barierelor tarifare și știm care sunt riscurile de abuz care pot apărea, dar vreau să ne gândim la miza pe care o discutăm în ceea ce privește uh, practicienii din domeniul sănătății, dacă practicienii trebuie să vorbească limba pacientului. Bine, acest lucru mi se pare o cerință minimă, că despre formare mi se se pare că sunt două moduri în care putem să vedem lucrurile. Într-un sens, unele forme ar trebui să fie reduse, altele ar trebui să fie extinse. Iată, iarăși una dintre mizele propunerii. Cât despre notar și eu, ca și alții care au luat act de aceste chestiune, aș vrea să spun că nu cred că ar trebui uh, ca prin acest uh, text să revenim asupra echilibrului subtil, uh, delicat, pe care îl găsisem uh, atunci când am adoptat directiva privind serviciile. Știm cu toții ce negocieri s-au dus atunci și cât de mult problema domeniului de aplicare a, a directivei servicii a fost una a, complicată și a, a trebuit să se încheie multe negocieri în acest sens între Consiliu și Parlament și, uh, din câte știu eu, acest lucru era, direct, era exclus din directiva de servicii, din câmpul de aplicare a acesteia. Și, în caz de față, acest, această excludere este și acest lucru ar putea să fie clarificat mai bine, doamnă raportor, să fie menționate niște detalii precise aici. Vă dau cuvântul, doamnă raportor, pentru a încheia această discuție. Nu, în realitate nu voi... Nu, de fapt, nu vreau să trag concluziile, deoarece sunt practic de acord cu toți colegii care au luat cuvântul, cu excepția celor pe care am să-i menționez acum. Și, apropo de ce ați spus dumneavoastră, doamna președinte, da, sunt de acord. Mai ales în ce privește cunoștințele lingvistice pentru personalul, pentru cadrele sanitare. Și sunt de acord, cum spuneam, cu felul în care ați definit dumneavoastră lucrurile. Da, e adevărat că niște cunoștințe lingvistice minime sunt importante, dar atunci ar trebui să avem și un nivel minim de pregătire. Ca atare, sunt foarte mulțumită de faptul că în textul comisiei se precizează un număr precis de ani de pregătire profesională, în loc să existe uh, o cerință de minim 10 ani. Sunt două lucruri complet diferite. Și de aceea sunt mulțumită de faptul că ați dat acest exemplu concret. Dacă dumneavoastră nu doriți să fiți îngrijite de un medic care nu vorbește franceza, ci vorbește o altă limbă, pe care dumneavoastră, într-un moment atât de dificil, atât de delicat, ați întâmpinat dificultăți în de a o înțelege, ei bine, tot așa, dumneavoastră, aveți dreptul de a fi îngrijită de un cadru sanitar care a studiat atât cât studiază și un concetățean de al său în statul de origine. De ce un pacient italian ar trebui să fie îngrijit, să spun, de o asistentă medicală care este pregătită la fel de bine precum asistentele medicale din Italia. De ce să nu avem o cerință minimă uh, de X ani, valabilă pentru toată lumea? Și îmi cer scuze de acei colegi care uh, s-ar putea simți jigniți. Eu vreau să fiu politicoasă. De ani de zile Germania se laudă că este locomotiva, motorul Europei. Ori, dumneavoastră ați spus și eu am notat acest lucru că această uh, prelungire a pregătirii uh, profesionale de 2 ani de zile nu a reușit să fie pusă în aplicare. Dacă în Italia am reușit să avem această perioadă de minim 12 ani de pregătire profesională, sunt convinsă că ați putea să faceți acest lucru și în Germania. Bien. Après ce benchmark entre formations. Bun, după această discuție, Vă propun să adoptăm uh, calendarul pe care l-am convenit împreună cu doamna raportor și să uh, discutăm amendamentele de compromis pe care le va întâlni din ei pe 8 octombrie și după aceea uh, raportarea pe fond, doamna Verniu, nu, înainte, noi să votăm pe 9 octombrie și apoi Comisia IMCO să țină cont de opinia noastră în votul lor din 28 noiembrie. Dar domnul Handel vrea să intervină, să răspundă. Iată că avem uh, puțin timp la dispoziție și îmi pare, când, îmi pare bine că e vorba de o discuție pe fond, deci vreau să vă dau cuvântul pentru acești doi ani în plus sau în minus pentru formarea cadrelor medicale, pentru medicii care să vrească germană. Mulțumesc. Un scurt comentariu. În Germania, după formarea cadrelor medicale, după un curs de formare, o persoană care intră în acest câmp are deja o pregătire de vreo 13 ani, 10 pregătire generală și 3 pregătire specifică. Dacă ajungem la o înțelegere, atunci uh, devenim uh, cu toții mai europeni, chiar și lingvistic. Bun. E bine, asta puteți să faceți până pe 8 octombrie și sunt convinsă că într-o limbă pe care o să o stabiliți de comun acord veți reuși să redactați acest uh, compromis. Însă mă îndoiesc că va fi vorba de limba franceză în comunicarea dintre dumneavoastră. Acum, ajungem la punctul 12 pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei Lopez Fontanie, Lo- pentru discutarea celor 160 de amendamente aduse la proiectul său de aviz uh, pentru uh, Comisia pentru Pescuit referitoare la propunerea Parlamentului și Consiliului referitoare la Fondul European uh, Maritim și pentru Pescuit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să fiu succintă. În primul rând vreau să spun că sunt foarte mulțumită de interesul manifestat de toate grupurile politice față de depunerea de amendamente. Eu cred că uh, toate amendamentele sunt acceptabile și toate îmbunătățesc textul. Majoritatea amendamentelor se referă la securitate, la sănătate, la formare profesională, în domeniul pescuitului. Iată, un element, uh, niște elemente foarte importante care asigură ocuparea și diversificarea. În săptămâna următoare vom uh, dezbate problematica condițiilor de muncă și apoi în octombrie, dacă nu există dificultăți, vom ajunge la un compromis și vom avea un text despre care eu nu pot decât să sper că va fi acceptat de majoritatea colegilor. În ceea ce privește amendamentele depuse, după cum am spus, sunt de acord cu mare parte dintre acestea. Unele vizează în mod special crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă, îmbunătățirea inspecțiilor la locul de muncă, uh, impun acordarea de subvenții pentru tineri pentru a facilita accesul acestora la sectorul de pescuit. Așadar, e vorba despre uh, o politică inclusivă, de o politică de dialog cu partenerii sociali, de o mobilitate uh, a lucrătorilor care să uh, îi vizeze și pe cei din grupurile defavorizate. Cam acestea sunt subiectele care sunt acoperite de amendamente. Sunt câteva amendamente despre care vreau în continuare să discut cu colegii mei, în special cu reprezentanții socialiști. Mare parte din amendamentele depuse sunt cuprinse în compromis, dar am câteva dubii în ceea ce privește definiția de la amendamentul 116. Se definește peștele. Se sugerează că Uh, domeniul pescuitului include atât pescuitul tradițional cât și acvacultura. Și există și câteva criterii în ceea ce privește uh, vasele utilizate, dar eu nu cred că este chiar necesar să fim atât de uh, preciși sau dacă trebuie să subliniem și noi ceva ce Comisia a definit deja. Nu cred. E exces de zel. Doamna Hirsch mi-a a depus și domnia sa un amendament, dar nu cred că e problematic. La 101 se discută despre investiții pentru îmbunătățirea securității, chiar și la bord. Și aici avem un aliniat strâns legat de acest subiect. E vorba de îngrădirea propunerii comisiei. Eu cred că ar fi bine să lăsăm textul comisiei așa cum este el și eventual să abordăm uh, această chestiune la un alt alineat care ne permite asta. Eu cred că aceste amendamente sunt formulate corect. Am discutat și cu cei de la mediu și vă atrag atenția că cei de la mediu vor uh, o politică integrată și în acest sector. Eu am rezervele mele în ceea ce privește competențele noastre aici. Dacă să uh, tratăm noi toate aceste subiecte sau cei de la mediu. Cu siguranță, pe parcursul dezbaterilor va deveni clar și acest aspect. Doamna Zuber, am câteva dubii în ceea ce privește câteva din amendamentele depuse, mai ales uh, 95, 88, 124, 127, 117. E vorba aici despre concurență și uh, despre alinsiei. Sigur că aici e vorba de competitivitate. În toate amendamentele e vorba de competitivitate, dar uh, trebuie să ținem cont și de evoluția științei și tehnologiei și de investițiile în tehnică. Eu cred că știința și tehnologia ar trebui să fie două elemente care să rămână în text. 102, tot doamna Zuber. Aici, de fapt, eu nu înțeleg de ce trebuie să eliminăm uh, 37 pentru că se stipulează uh, introducerea unor uh, sisteme noi pentru pescuit uh, durabil. Apoi, mai departe, la 103. Nu înțeleg de ce dorește să elimine Uh, noțiunea de subvenție pentru diversificare. Pentru că adesea pescarii se confruntă cu constrângeri în ceea ce privește perioadele de pescuit, pentru că nu, sunt sufic- nu este suficient pește atunci. Și ei au o mare problemă cu asigurarea uh, unui nivel decent de trai, mai ales că trebuie să obțină bani din alte părți, din activități uh, turistice, de exemplu. E vorba aici de pescari artizanali. Și cred că ar trebui ca în cazul acestora să avem o derogare. La 146 este vorba despre articolul 44. Și trebuie să discutăm în continuare dacă vrem într-adevăr să avem uh, subvenții transferabile sau uh, să eliminăm din text această trimitere. Eu sunt uh, de acord cu textul comisiei aici. Acestea sunt amendamentele față de care am rezerve, însă uh, pentru celelalte putem să votăm fără nicio problemă. Mulțumesc. D'accord. Uh, monsieur... Bun, domnul Crist. Tak for formand og tak til uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportoarei pentru efort și pentru comentariile cu privire la amendamentele depuse de mine. Aștept uh, cu nerăbdare să ne continuăm colaborarea. E foarte important ca pescarii să ne uh, să sprijine această intervenție, așa că trebuie să nu pierdem din vedere dimensiunea socială a pescuitului. Ținând acum cont de modul în care evoluează pescuitul modern și navele moderne de pescuit, la bordul acestor uh, vase există un echipament uh, foarte complex și e foarte important uh, ca pescarii să fie pregătiți cum trebuie, să existe pregătire vocațională și să creăm condiții favorabile pentru aceștia Uh, la bordul navelor, pentru că adesea ei pescuiesc pe o perioadă mai îndelungată, se află pe mare o perioadă mai îndelungată. Acestea fiind spuse, aștept uh, cu nerăbdare să ne continuăm lucrările. Înainte să dau cuvântul comisiei, întreb dacă mai dorește cineva să intervine. Se pare că nu. Dau așadar cuvântul domnului Loiei din partea comisiei. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat posibilitatea, în calitate de reprezentant al Comisiei, să mă exprim asupra amendamentului. Voi face patru observații, dacă se poate, în engleză. Prima remarcă se referă la formularea suplimentară care a fost sugerată de o serie de amendamente. Singurul lucru pe care aș vrea să-l menționez aici este că prin adăugarea de formule apare întotdeauna lista ca lista să nu fie una exhaustivă, ceea ce elimină anumite chestiuni și asta e problematic. Asta contravine anumitor uh, amendamente care, într-adevăr, adaugă niște activități suplimentare care nu fuseseră prevăzute inițial și voi da exemplu la amendamentul 53, menționarea partenerilor care doresc să uh, Um, activeze în compania partenerului respectiv. Este o idee la care ne-am gândit și cred că merită um, să o examinăm mai mult. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez se referă la investițiile individuale în echipamentul pentru formare și subliniez cuvântul individual pentru că acesta ridică problema unor achiziții de echipamente care devin uh, investiții productive după ce au fost uh, folosite o vreme ca echipament pentru formare. Deschide așadar o portiță către modernizarea echipamentului pentru vasele de pescuit și deci duce la o îmbunătățire a eficienței flotei de pescuit și așadar apare aici o problemă de supracapitalizare, dacă pot să spun așa. Cel de-al treilea lucru pe care aș vrea să menționez se referă la chestiunea condițiilor menționate ca, uh, ca și condiții suplimentare în amendamentul 76 dacă le cerem statelor membre o aplicare completă și eficientă a normelor europene în domeniul social, al normelor de sănătate în muncă, înseamnă că poate acest statul respectiv ar putea să nu beneficieze la uh, fondurile pentru pescuit și afaceri maritime uh, o vreme îndelungată până când, într-adevăr, nu îndeplinește această cerință legală, lucru care poate să uh, fie problematic în anumite situații. Este o chestiune care trebuie examinată. Și ultimul lucru se referă la transferul de proprietate care a fost, uh, um, în care s-a propus să se lărgească și la anumite afaceri de familie, în situații în care există o planificare a unei diversificări. Vă reamintesc că aceste uh, um, o, de exemplu, o afacere de familie este Hermes, care produce bunuri de lux. Uh, e bine, nu știu că astfel de uh, uh, responsabilități de proprietate poate să fie transferată către un alt proprietar. Nu știu, aici se lasă prea mare marjă de manevră. Mulțumesc. Madame la raportrice. Doamna raportor. Voiam doar să vă spun, doamnă președintă, că vreau să-i mulțumesc domnului Christiansen. Eu uh, cred că mulțumită ajutorului domniei sale și a celorlalți colegi vom reuși să obținem un rezultat bun. Comentariile comisiei au fost foarte interesante. Uh, vom uh, ține cont de acestea și vom discuta împreună cu raportorii din umbră pentru a vedea exact uh, cum anume le tratăm. Oricum vom ține cont de ele. Mulțumesc tuturor! Merci beaucoup, madame la Mulțumim foarte mult, doamnă raportor! Vom vota amendamentele pe care ni le-ați prezentat mâine. Nu, se scuză președinta, n-am înțeles bine. Dumneavoastră ne veți prezenta amendamente de compromis pe 8 și 9 octombrie și noi le vom uh, vota ulterior, ținând cont de elementele pe care le-am ascultat și astăzi, având în vedere uh, și faptul că um, Comisia pentru Pescuit votează pe 28 noiembrie. Uh, Iată, am uh, parcurs ordinea de zi de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc și intervențiilor pentru sprijin și noi mulțumim. Vă dau uh, întâlnire mâine să aveți cartele de vot la dumneavoastră.